Okay, colleagues, we are few, but... Um... Stimați colegi, avem calitate în sală, nu cantitate, suntem puțini, dar uh, cred că totuși ar trebui să începem. Lunea după amiază, după amiază întotdeauna este foarte greu, lumea călătorește și, ca orice luni, uh, Lunea ne este greu, dar poate lunea aceasta mai greu decât altă dată. Avem o um, agendă foarte încărcată în această după-amiază și cred că ar trebui totuși să începem. Punctul 1 uh, de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Putem uh, adopta ordinea de zi așa cum arată ea acum? Nu am fost anunțată să fie vreo modificare la ordinea de zi. Vă mulțumesc foarte mult. Punctul 2, comunicarea ale președintelui. Nu am niciun fel de comunicări în acest moment decât să spun că aceasta este ultima noastră întâlnire înainte de vacanța de vară. Deci cu cei cu, cu care nu mai întâlnesc, uh, aș vrea să le transmit Uh, vacanță plăcută, însă ne mai vedem și mâine toată ziua. Avem și invitații în cadrul comisiei noastre, dar îi voi anunța atunci când va fi momentul. Punctul de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al reuniunii din 23-24 mai, uh, pe care îl regăsiți în dosarele dumneavoastră. Dacă aveți comentarii, vă rog, transmiteți-le uh, secretariatului până la sfârșitul întâlnirii. Dacă nu, atunci le considerăm adoptate. În punctul 4, același lucru este valabil pentru Uh, decizie și recomandările coordonatorilor uh, de la întâlnirea de pe 21 iunie. Dacă aveți comentarii, le transmiteți-le secretariatul până în sfârșitul întâlnirii. Dacă nu, acestea vor fi considerate adoptate. Punctul 5. Uh, Anunțurile ale comisiei. Nu știu dacă e aici reprezentantul comisiei. Directorul general este alături de noi. Nu, nu avem anunțuri. Poate alți colegi, dar de la FCO nu există nimeni care să aibă comentarii. Bun. Nu sunt comentarii de la DEFCO, dar Catherine ne-a spus că este ultima ta întâlnire, deci vrem să-ți mulțumim pentru toată munca depusă de-a lungul anilor. Vei fi aici și mâine, căci uh, va trebui să răspunzi la o uh, întrebare adresată comisiei, dar oricum îți mulțumim pentru tot uh, ce ai făcut dar uh, îți urăm și mult succes uh, pentru mutarea la celălalt post care vizează teritoriile de peste mări. Punctul 6. De pe ordinea de zi, un punct foarte important, comunicarea Comisiei privind crearea unui nou cadru de parteneria cu țările terțe în uh, cadrul Agenției, Agendei Europene privind migrația. Cu alte cuvinte, noile politici ale Comisiei pentru a face față crizei migrației pe termen lung nu pe termen uh, uh, scurt. Este vorba până la urmă de criza siriană. Trebuie să vedem cum pe termen lung uh, intenționează Uniunea Europeană să lucreze cu uh, statele africane pentru a face față um, problemei migrației. Mă bucur că Stefano Mansevisi, care este directorul general al DEFCO uh, din Comisia Europeană, se află aici în sală. Este pentru prima dată când a venit la această întâlnire formală a Comisiei noastre. A mai fost prezent însă la două audieri, deci este obișnuit cu mulți dintre dumneavoastră ce aflați aici. Comisia a adoptat o nouă comunicare pe 7 iunie, iar un element esențial acesteia este pactul cu privire la uh, migrație. Acesta a fost semnat mai întâi cu cinci state, Senegal, Mali, uh, Nigeria, Niger și Etiopia. Uh, Și vreau să spun că vrem să primim niște lămuri în legătură cu aceste pacte legate de migrație care au fost semnate cu statele africane. E clar că trebuie identificate niște resurse pentru acestea. Vorbim despre un miliard de euro pe lângă alte fonduri suplimentare. Comisia va mobiliza 500 de milioane de euro din uh, Fondul European pentru Dezvoltare, iar statele membre ar trebui să vină cu aceeași uh, sumă am uh, discutat cu Federica Mogherini în plenară în legătură cu acest subiect. Există un anumit uh, scepticism din partea statelor membre pentru a oferi uh, aceeași sumă de 500 de milioane de euro. Comisia a oferit deja, nu și statele membre. Apoi trebuie să vedem de unde ar putea veni banii, care sunt obiectivele legate de ajutorul de dezvoltare pe termen lung, apoi Um, care sunt uh, condiționalitățile, chestii pe care le-am discutat joi cu un altă reprezentantă, pentru că am înțeles că există mai degrabă o sugestie legată de acest uh, aspect în concluzie Consiliului, neapărat în comunicarea Comisiei. Este vorba de uh, preluarea refugiaților în legătură cu ajutorul nostru pentru dezvoltare, însă nu știm exact ce înseamnă această legătură. Am vrea niște lămuriri eu plenar spusesem că obiectivul politicii de dezvoltare prin tratate este să se reducă sărăcia și am putea argumenta că factorul de stimulare cel mai important pentru cei care își părăsesc statele este tocmai sărăcia. Deci uh, ne așteptăm ca dumneavoastră să ne spuneți cum credeți că va, vor funcționa aceste uh, pacte și uh, apoi care vor fi următorii pași. Apoi vom avea o întâlnire cu Comisia AFET uh, pentru uh, a face față provocării migrației, combinând uh, toate aspectele răspunsului Uniunii Europene legate de migrație. Apoi, trebuie spus că domnul Diaz de Mero și Eric Guerrero din această comisie sunt coraportori la acest dosar. Vom avea un prim schimb de opinii în septembrie. Aveți cuvântul, domnule director general. Mulțumesc, doamnă președinte, mă bucur că sunt alături de uh, dumneavoastră și că pot să vă spun exact ce facem uh, pentru a comenta totul împreună. Așa vom putea avea nu doar un dialog interinstituțional formal, ci și unul cuprinzător. Acestea nu sunt momente ușoare, deci cred că trebuie să demonstrăm că aceste instituții acționează bine împreună. Acum, în ce privește comunicarea de pe 7 iunie. Știți este clar un nou uh, pas, o nouă încercare de a stabili o nouă paradigmă, însă lucrurile nu sunt uh, neapărat noi, pentru că s-a creat o legătură între migrație și dezvoltare deja în urmă cu câțiva ani și asta prin faptul că uh, oamenii sunt împiși spre migrație de sărăcie. Acum, uh, același lucru se datorează și schimbării climatice și instabilității politice, dar toate acestea nu sunt uh, fenomene noi. De asemenea, uh, să nu uităm, crizele acestea nu sunt noi, să nu uităm ce s-a întâmplat în anii 90 cu cei care au venit din Balcanii Occidentali, sau la jumătatea anilor 2000, când a existat un mare flux de refugiați înspre Spania. Deci lucrurile nu sunt neapărat noi, prin urmare, vorbim despre un fenomen uh, structurat și de crize care s-au repetat în trecut. În trecut am înființat uh, uh, procese și primul pilon legat de migrație și ocupare prin prima strategie african-europeană, s-a menționat acest fenomen. Cele două concepte, migrația și dezvoltarea, nu au fost ușor de gestionat, pentru că a existat, pe bună dreptate, o lungă dezbatere uh, legate uh, de uh, aspecte generale, mai puțin am insistat pe remitențe. Ne-am gândit cum am putea obține beneficii în termen de dezvoltare de pe urma migrației. Deci, clar, uh, nu vorbim despre fapte noi, ci despre poate o dimensiune diferită a lor și despre o percepție a necesității că trebuie să facem ceva pentru a ne actualiza instrumentele. Și asta pentru că s-a schimbat uh, mult uh, modelul uh, acestui fenomen. Nu vorbim neapărat de numărul de oameni care sunt mutați forțați, estimați la 65 de milioane în lume, nu vorbim doar de faptul că numărul migranților în conformitate cu Banca Mondială este de 250 de milioane, adică oameni care se mută mai degrabă de la, dintr-un loc din sud într-un alt loc în sud, uh, nu de la nord la sud. Deci este o altă dimensiune a fenomenului, care presupune în aceeași măsură și mobilitatea, nu neapărat migrația. Deci uh, vorbim despre un conflict uh, care implică această, acest aspect al plecării forțate a oamenilor cu abilitățile legate de uh, mobilitate. Apoi, dacă vă amintiți, în direcțiile uh, generale ne-am referit uh, la mobilitate, dar în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă, acolo am neglijat acest aspect. Până la urmă, e clar însă că există o legătură cu noile formulări uh, ale obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, care acum sunt mai inclusive și mai uh, globale. Mobilitatea și migrația uh, sunt mai bine cuprinse în uh, agenda noastră pentru dezvoltare durabilă până în 2030. Obiectivul nostru este și de a nu lăsa pe nimeni în urmă. Deci uh, s-a schimbat uh, lucrurile din această perspectivă. Nu avem de face cu fenomene noi, repet, ne ocupăm deja prin politica de dezvoltare de acest fenomen, însă diversificăm puțin discuția pentru că și fenomenul s-a diversificat. Ceea ce facem noi clar este declanșat de o criză, dar nu este doar un răspuns la această criză. De aceea, în comunicarea noastră, noi uh, facem uh, o articulare între diversele planuri de intervenție pe care le avem pentru a fi cât se poate de cuprinzători. Primul obiectiv este salvarea vieților pe termen scurt, firește. Până la urmă, toată lumea riscă să moară. Am văzut ce s-a întâmplat în uh, Mediterana centrală, ce s-a întâmplat uh, pe ruta estică din Egea, în Turcia și așa mai departe. Obiectivul este așadar să facem tot posibil pentru a salva vieți. Apoi, al doilea obiectiv este să creăm o sinergie mai bună între politica de dezvoltare și intervenții pentru a putea încuraja oamenii să uh, nu se mute. Să nu găsească că mutarea este singura alternativă la lipsa accesului la resurse sau la locuri de muncă sau uh, la impactul uh, schimbării climatice. Deci, obiectivul este să salvăm vieți și ajungem astfel uh, imediat la primul pact primul pilon al pactului și anume să intervenim uh, pentru a ajuta statele noastre partenere să gestioneze fluxurile migratorii. Vorbim de gestionarea fluxurilor, nu a granițelor, pentru că, deși le putem susține să-și gestioneze și frontierele, așa cum uh, le ajutăm să construiască un stat credibil pentru punerea în aplicare a legii, nu uităm obiectivul cheie de gestionarea fluxurilor migratorii. Nimeni nu poate să creadă că aceste fluxuri pur pur și simplu uh, să fie oprite. Ele pot însă fi gestionate. Asta înțelegând mai bine condițiile de trai și oportunitățile. Ele ar putea fi gestionate mai bine pe termen lung și dacă autoritățile juridice sau instituțiile care sunt uh, capabile să aplice legea există. S-ar putea astfel respecta niște proceduri uh, pentru a gestiona migrația bine ar fi și să ne asigurăm că aceste persoane nu cad pradă traficanților de persoane pentru a putea, uh, deci, apela la căile legale de migrație. Deci trebuie să vedem cum ar putea deveni mai credibile mijloacele juridice pe care le avem noi la dispoziție. Adică, credem că n-ar trebui să uh, uităm că trebuie oferite mai bune oportunități pentru migrația legală, legală și uh, că trebuie luptată cu uh, traficul de persoane. În conformitate cu legislația europeană, migranții legani se pare, va trebui să fie trimiți înapoi. Este, trimiși înapoi este o lege europeană care uh, există și care va fi aplicată, bineînțeles, respectând uh, um, dreptul uh, acestor persoane. Dar odată ce acești migranți ilegali au ajuns înapoi în țările lor, ce se va întâmpla cu ei? Eu am lucrat în afaceri interne și pot să vă spun că aceste persoane, uh, odată reîntoarse, se află din nou uh, în aceeași situație precară, unde adesea în uh, comunități sunt percepuți ca persoane care au eșuat. De asemenea, aceste persoane au făcut niște investiții pentru a ajunge în altă parte. Deci trebuie să ne gândim cum mai am putea să-i uh, uh, ajutăm uh, să se reintegreze în comunități. Și ajungem astfel la următorul aspect și anume trebuie să ajutăm aceste state partenere și acești oameni să poată să fie reintegrați în comunitățile lor, să primească instruire pentru a putea fi reintegrați. Deci nici într-un caz nu finanțăm vreo returnare, nu așa gândim uh, noi. Dar odată ce aceste persoane au ajuns acolo, nu trebuie să negăm că știm exact ce se va întâmpla cu ei. Fie îi vom uh, reintegra, fie vor cădea din nou în mâna traficanților sau în aceeași situație care i-a făcut să părăsească țara. To take care of, increasingly, in many... Uh, trebuie să avem uh, grijă în țările partenere să îi ajutăm pe cei care au fost opriți într-un fel sau altul, fie pentru că s-au mutat acolo din motive de instabilitate, spre exemplu, sau pentru că măsurile luate de autoritățile respective i-au blocat undeva înainte să ajungă la destinație. Această bulă de refugiați din Nigeria este în creștere pentru că măsurile luate de noi eh, se dovedesc eficiente. Și de aceea există din ce în ce mai mulți oameni care se găsesc undeva în Niger, în Etiopia, lăsând deoparte taberele din eh, Sudanul de Est, din Somalia și așa mai departe. Apoi trebuie să lucrăm cu țările partenere pentru a le ajuta să aibă grijă de acești oameni, fie pentru a integra, fie pentru a îi ajuta să se întoarcă acasă. Cu ajutorul Agenției ONU pentru Refugiați, astfel încât să se respecte și drepturile fundamentale. Uneori obiectivele noastre sunt și mai bune, pentru că am reușit să susținem și adoptarea și implementarea unei legi care este foarte apropiată de legea privind azilul, care oferă protecție celor care au nevoie de protecție și o lege care permită oamenilor să aibă acces la piața muncii. În al treilea rând, trebuie să avem grijă de cei care se află deja acolo. Deci astea sunt măsurile pe termen scurt. Ar mai fi una care este mai extinsă și anume securitatea, care este legată de o propunere care nu e pe de zi de astăzi, și nici în comunicarea din 7 iunie, dar o veți primi în curând și anume CBSD. Deci lucrăm cu agențiile de aplicare a legii din aceste țări pentru a le permite să contracareze amenințarea terorismului. Deci asta ar fi în termeni uh, mari pe termen scurt, dar asta nu este o reacție la criză, nu se limitează și vrem să spunem că pentru asta va fi nevoie, în special în Africa, de schimbări uh, esențiale. Pentru că acest fenomen, care nici măcar nu este un fenomen, este o tendință, este în creștere. Cu uh, discrepanța demografică între Africa și, în special, Africa subsahariană și Uniunea Europeană. Tendința de a crește impactul pe care îl, are, schimb, îl au schimbările climatice, instabilitatea și pur și simplu dorința de a-și căuta o viață mai bună, cu mai multe oportunități, este necesar să ne ocupăm de problemele pe termen lung, care nu sunt doar uh, problemele sau cauzele uh, de bază. Astea sunt structurale. Și de aceea nu se pune doar problema eliminării cauzelor, ci și creării mai multor oportunități. Și în acest sens avem o legătură cu o posibilitate legală de a ajunge în Uniunea Europeană. În acest plan pe termen lung ne concentrăm în special pe o țintă, pe tineri. Pentru că ei reprezintă nu doar prezentul, ci viitorul în Africa și să ne concentrăm pe crearea de locuri de muncă. Asta vrem să facem pe termen lung, să avem o discuție cu aceste țări pentru a ne concentra mai mult în conformitate cu agenda de la Addis Abeba, să ne concentrăm, cum spuneam, pe crearea de locuri de muncă, pentru a avea alte alternative, alte posibilități ca acești oameni să rămână în țara lor de origine. Aceasta ar fi orientarea de politici. Mijloacele pe care le-am mobilizat sunt uh, din două surse. Pe termen scurt, vom folosi uh, fondul fiduciar, sau cel puțin o parte care este legată de aceste măsuri pe termen scurt, și am decis să propunem, pentru că până la urmă decizia ține de statele membre, să mobilizăm jumătate de miliard de euro din rezerva EDF pentru a avea o masă critică pentru asemenea operații în cele cinci țări care au fost identificate drept priorități și care vor fi urmate și de altele, firește. Pentru că dacă se creează această dinamică, vor urma și alții. Cifrele arată că în statele vecine există realități similare. Am spus în mod clar că este un subiect european și deci va fi nevoie nu doar de mobilizarea de resurse care sunt limitate din fondul de dezvoltare, dar va, va, va trebui sume și de la statele membre. Și tot spunem acest lucru. Și mai spunem că în aceste cinci țări Trebuie să lucrăm pentru a consolida programul comun și implementarea comună. Pentru că mai multe state membre sunt deja active în aceste state. Și ceea ce s-a convenit nu ține doar de instituțiile europene sau de Comisia Europeană, ci ține de toată lumea. Deci dacă statele membre nu pot aduce fonduri în acest fond fiduciar, așa cum nu au făcut-o până acum, apropo, uh, și rezultatul nu este deloc uh, uh plăcut. Uh, rezultatul este că trebuie să fim eficienți prin agregarea de fonduri pe care le avem în teren. Pe termen lung, am spus că, având în vedere că accesul de bază la investiții este pentru crearea de locuri de muncă, haideți să inventăm un instrument bazat pe experiența pe care o avem, uh, în special cu uh, fondurile pe care le avem pentru uh, energie, pentru crearea de locuri de muncă și așa mai departe, să inventăm deci un instrument care să completeze instrumentarul nostru pentru a avea investiții publice și private mai multe care să poată să fie mobilizate. Și în acest sens, așa cum a cerut Consiliul European, vom face o propunere uh, posibil legislativă în toamnă pentru a demara discuțiile, pentru a vedea cum putem face acest lucru. Și putem include actori diferiți, inclusiv BEI, lucru care a fost solicitat și de Consiliul European. Dar vrem să creăm sinergii, deci să putem să creăm o masă critică. Am decis să punem ce a rămas din uh, instrumentele de creditare, aproximativ 1,6 miliarde, să le punem în acest instrument de finanțare, să mai adăugăm încă 400 de milioane și întreaga sumă va fi egalată de către contribuțiile statelor membre. Deci noi mobilizăm uh, fonduri și statele membre egalează aceste fonduri. Până acum putem spune că putem calcula un factor de multiplicare de 10. Acesta este rezultatul reunirii instrumentelor financiare pe care le avem, înmulțite cu 10. La asta lucrăm acum în ceea ce privește punerea în aplicare a acestei strategii. Un ultim punct așa cum am spus la început, nu este o reacție la criza din ultimele zile, ci este o linie care ar trebui să se bucure de consens european și care ar trebui să fie introdusă în politica de, evaluare, de dezvoltare. Mă scuzați. Deci nu facem ceva diferit, ci asta trebuie să facă parte din politica noastră de dezvoltare care ar trebui să facă față problemei migrației într-un mod mult mai eficient într-un mod mult mai deschis decât în trecut. și într-un uh, instrumentar care să nu fie la fel de fragmentat ca cel de dinainte cu obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Deci ideea nu este să facem ceva acum, ci să facem ceva de durată. Și tocmai de aceea cred că vom avea multe ocazii de a discuta dacă lucrurile merg bine, uh, și toate acestea au fost demarate cu comunicarea din 7 iunie. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Uh, eu vreau să înțeleg concret ce va însemna acest lucru în mintea mea. Poate acest lucru va reieși în urma întrebărilor adresate de colegi. am pe Noven Noiser în primul rând, apoi Nirșteva, Norbert. Mulțumesc foarte mult pentru informația și pentru faptul că ne-ați uh, prezentat situația. Evident, uh, îmi vin în minte foarte multe întrebări, în special în ceea ce privește fondurile suplimentare care trebuie să fie incluse în buget. Evident, fondurile trebuie să fie redirecționate, reconcentrate, mutate de colo-colo și uh, întregul peisaj în este extrem de neclar. Ați vorbit despre scopuri pe termen scurt, deci salvarea de vieți omenești. Cred că facem acest lucru în Marea Mediterană. Dar nu putem face asta atunci când oamenii sunt deja pe drum Uh, din Africa subsahariană către coastele Mării Mediteranene. Deci nu putem uh, avea asemenea activități în Sahara. Ar fi extrem de dificil, ar fi periculos. Uh, oamenii din Eritrea, din Etiopia, din Sudanul de Sud, din Sudan și așa mai departe. Deci ar fi foarte dificil să ajungem la oamenii de acolo, să-i ajutăm și să-i salvăm sau chiar să gestionăm aceste fluxuri de migrație din zonele respective controlele la frontiere, mi le pot imagina, dar întrebarea este cum vom gestiona lucrurile cu țările care sunt implicate. Evident, trebuie să lucrăm împreună cu țările partenere care sunt la fața locului. Trebuie să lucrăm cu ei pentru că ei au o imagine de ansamblu mai bună și cred că există diverse posibilități, dar dacă încercăm să venim cu alternative, trebuie să oferim o alternativă care să le permită oamenilor să nu mai migreze, să nu mai fugă din țările lor. Mulți caută securitate în, în secunda în care pleacă în altă țară, dar sunt alții care au și alte speranțe sau aspirații. În Niger, și în Etiopia, există aceste bule de refugiați, acești oameni care s-au reunit, s-au strâns în aceste țări. Și în Etiopia, din câte știu, în fiecare săptămână vin o mie de oameni din Eritrea. Iar Etiopia, în momentul de față, are 800.000 de refugiați care uh, locuiesc acolo. Este o problemă uriașă. Și ce trebuie să facem acolo? Cum, cum să gestionăm lucrurile? Pentru că avem zeci de mii de oameni care vin din cauza secetei. Ceea ce ați spus, e clar că subliniez și eu că trebuie să facem tot posibilul pentru a oferi niște perspective de viitor oamenilor care locuiesc acolo dar e dificil să păstrăm speranța, pentru că în momentul de față în statele membre avem o sumă de 6 miliarde care a fost alocată pentru a se ocupa de șomajul în rândul tinerilor, care afectează în special Spania, Grecia, și multe alte țări. Tinerii din aceste țări pleacă din uh, țara lor uh, în alte părți în Europa, acolo unde pot să-și câștige existența, în uh, nordul Italiei, în Belgia, în Germania, în țările de jos, pentru că nu au niciun fel de perspectivă de viitor în țara proprie. Deci se pare că nu reușim să facem față situației nici măcar în Europa și atunci cum vom putea uh, să um, facem față situației în uh, alte țări. Deci dacă nu reușim să oferim un viitor europenilor, cum îi vom putea ajuta pe migranți? Imaginați-vă eforturile care trebuie să fie făcute. Evident, trebuie să creăm locuri de muncă în zonele respective, dar, într-adevăr, mi se pare că imaginea este foarte optimistă. Dacă ați putea să ne dați câteva exemple concrete uh, a modului în care am putea să gestionăm situația, lucrând împreună cu guvernele pentru a crea locuri de muncă la nivel local în zonele din care provin uh, migrații, migranții. Pentru că problema bugetului este o mare preocupare. Mulțumesc, domnul Deva. <coughs> Thank you, Madam Chairman. The refugee crisis. Mulțumesc, doamna președinte. Criza refugiaților este, de fapt, rezultatul unei erori în materie de uh, cooperare pentru dezvoltare. Dacă mai întâi trebuie pace și dacă, n-am, dacă lipsește pacea, atunci avem criza refugiaților. Există state care sunt destul de fragile și, de fapt, uh, comunitatea internațională de-a lungul timpului n-a făcut nimic pentru aceste state. Și acum, trebuie să ne dăm seama că e vorba de uh, victime ale unor erori din partea comunității internaționale. Uniunea Europeană va deveni un teritoriu care va primi din ce în ce mai multe roade ale acestor politici eronate. Uh, uitați-vă la situația Națiunilor Unite. N-au făcut nimic, absolut nimic în urmii, ultimii 5-6 ani. Acum știu că nu e momentul să discutăm despre asta, pentru că unii au, fost, au, au încercat să facă câte ceva, însă au fost criticați tot timpul. Însă, acum, dacă ne dorim să avansăm, trebuie să facem în așa fel încât aceste state uh, fantomă să fie în măsură să-și protejeze proprii cetățeni. Uh, e acel concept de protecție care a fost creat uh, cu intenții umanitare și care în momentul de față a fost pierdut din vedere. Uh, de multe ori spunem, de fapt nu e treaba noastră, lăsați-i să se omoare unii pe alții și să la, la final ne regăsim într-o situație în care spunem, u, de unde vin toți acești migranți, ce o să facem cu ei? eu cred că e nevoie de o intervenție. Avem o răspundere și anume să-i protejăm. Trebuie să vedem. Nu putem pretinde că nu ne pasă ceea ce se întâmplă în afara granițelor noastre. Există țări în care avem o legătură istorică și situația aceasta durează de ani de zile. Deci avem acum de ales Însă, ceea ce nu ne putem permite să facem în continuare este să acceptăm doar consecințele erorilor și greșelilor uh, comise, nu neapărat ale noastre, ci ale altora. Și nu trebuie să cerem contribuabililor europeni să plătească pentru aceste greșeli. Spre exemplu, posibilitatea de, de, de a examina ceea ce se întâmplă în Siria și eventual se întâmplă și în Egipt, atunci am avea 20 de milioane de refugiați care vor sosi în Europa. Și facem ceva? Deocamdată? Nimic. Pentru a preîntâmpina o astfel de situație. Vă dați seama de implicații? Cred că nu. Doar așteptăm. Așteptăm și nu facem nimic. Dacă 20 de milioane de egipteni încep să se îndrepte spre Europa, ce o să faceți? Acum, următorul subiect arzător îl reprezintă Daesh. Africa crește și crește și va deveni un, un, un continent din ce în ce mai important, dar în același timp trebuie să ne punem întrebarea dacă avem posibilitatea să punem capăt a ceea ce facem de 25 de ani de zile până acum și să găsim o altă posibilitate și anume un parteneriat. Parteneriat cu acest continent. Asta e întrebarea. Tocmai de aceea și poate că mă lungesc un pic, eu, Stefano și alți colegi am venit cu această idee de a găsi, găsi fonduri. Fonduri avem în momentul de față 60 de miliarde, dar am putea merge până la 300 de miliarde, care să fie investite în Africa și în alte părți ale lumii, tocmai pentru a crea în mod veritabil locuri de muncă și uh, întreprinderi. Acum, dacă e să discutăm despre uh, curățenie uh, și probleme care sunt minore, sincer mă supăr mă supăr pentru că am impresia că nimeni nu înțelege aici în Parlament care este scopul uh, dezvoltării, cooperării pentru dezvoltare. O situație în care toată lumea trebuie să aibă de câștigat. Și nu o situație în care pur și simplu doar cheltuim banii contribuabililor și avem conștiința curată. Nu, ci trebuie să fie o situație în care toată lumea are de câștigat și uh, îi ajutăm, ajutăm aceste țări, creăm oportunități în așa fel încât să aibă toată lumea de câștigat. Însă noi n-am fost până în prezent niciodată capabili să stabilim acest lucru și să-l realizăm. Și ca o consecință există uh, mulți colegi în Comisia pentru Comerț care vin cu acțiuni care au drept scop accelerarea dezvoltării sau cooperării pentru dezvoltare, dar care habar n-au cu ce se mănâncă cooperarea pentru dezvoltare. Și atâta vreme că o să lăsăm dezvoltarea în seama comerțului, și când uh, va fi una, o altă comisie care se va ocupa de dezvoltare decât comisia noastră, e bine, ne vom afla într-o adevărată harababură. Și întrebarea este, ce facem? Evident că analizăm și știm ce nu funcționează. Bun, dar de acum înainte, ce facem? Poate că ar trebui să discutăm la conferința președinților și să le spunem că acum situația devine critică și că trebuie să ne ocupăm efectiv de dezvoltare și comerț. Comerț pentru dezvoltare. Să facă tot felul de alte chestii de dezvoltare cu țările dezvoltate, dar noi să ne ocupăm de aceste țări în curs de dezvoltare. Și putem să găsim o sinergie între diferitele programe în momentul în care investim. Investim în, prin politicile noastre comerciale, uh, dar vom face asta pe viitor în mod holistic, fără de care va fi o adevărată, un adevărat eșec. Mulțumesc foarte mult! Da, mulțumesc pentru toate aceste observații. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Doamna Hoiboh, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare, domnule Manservisi. Politica pentru dezvoltare clar că se referă la situații în care există sărăcie și e nevoie de o adevărată gestiune internațională a fluxurilor migratorii. Acum, dacă vorbim despre originea, cauza acestei migrații, e clar că există o concordanță de factori. Șomaj, lupta împotriva șomajului, uh, trebuie să punem capăt unor uh, probleme de natură sistemică. Dar, dar dacă nu reușim să creăm fondurile necesare, dacă nu le putem investi și tot creăm tot felul de instrumente, așa zis, flexibile, unul după altul, uh, atunci ce putem face? Mă întreb dacă toate aceste fonduri pentru dezvoltare ne vor permite să ne atingem obiectivele, pentru că uh, ideea este că trebuie să avem o viziune pe termen lung. Însă, eu cred că acea condiționalitate directă e un concept depășit. Și mă întreb dacă poate fi compatibil cu principiul în care ne dorim să existe o adevărată însușire a acestor proiecte de către partenerii noștri africani. Și nu știu dacă această condiționalitate este compatibilă cu acest sentiment de însușire. Apoi, în ceea ce privește acordurile, dacă e să vă uitați, spre exemplu, acordul cu Turcia sau acorduri asemănătoare, care de fapt sunt încheiate dincolo de orice posibilitate de control bugetar din partea Parlamentului European. Și atunci, bun, înțeleg, pot fi chestiuni de urgență, situații de urgență, însă Dumneavoastră a spus că noi nu ne mai aflăm acum într-o situație de urgență. Urgența unor accelerează evoluția situației, dar uitați-vă că de un fond urgență există de multă vreme și în timp nu mai e urgență. Și mă întreb, când anume se va normaliza situația? Deci, poate că ar trebui să avem niște proceduri bugetare obișnuite în care Parlamentul să aibă un cuvânt de spus. Uh, deocamdată lucrurile sunt destul de neclare și nu mai știm exact ce se întâmplă cu aceste fonduri pe care le tot alocăm. Acum, un ultim aspect. Avem o abordare bazată pe drepturile omului în ceea ce privește și politica migratorie și, în general, în relațiile noastre cu țările terțe. Acum, dacă e să vorbim despre trimiterea acestor persoane înapoi, persoane care au sosit în mod ilegal, uh, gândiți-vă ce se va întâmpla cu aceste persoane. În momentul în care persoana este trimisă înapoi foarte repede, se pot pune sub semnul întrebării demnitatea acestei persoane, nu știu dacă va fi garantată sau chiar și securitatea, integritatea sa. Deci, în ce măsură toate aceste drepturi sunt garantate în țările în care uh, retrimitem uh, acești oameni? Și da, e adevărat că deocamdată nu avem suficiente rute de migrație legale. Deci ar trebui poate să ne aplecăm și asupra acestui subiect. Acum, domnul Alio. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru această prezentare. Eu aș avea mai multe subiecte de subliniat. Pe fond, sunt și eu ca și domnul Deva, cam de aceeași părere. Eu cred că ne ocupăm de multe ori de consecințe în loc să ne ocupăm de cauze. Cauzele acestei harababuri care domnește pe întreaga planetă, toate aceste fonduri care se tot acumulează, toate aceste instrumente, în beneficiul căror politici. Dacă e să regăsim uh, Uh, spre exemplu, situația în Orientul Mijlociu, dacă e să ne uităm la situația sărăciei în Africa, de când tot trimitem bani pentru dezvoltare și banii aceștia nu servesc pentru dezvoltarea acestor populații care trăiesc în aceste țări. De 40 de ani tot distribuim bani către șefii de stat și de guverne care uh, nu fac nimic și eu, sincer, în acest raport nu văd nicăieri vreo dorință de respectarea pluralismului politic, al alternanței democratice sau al alternanței așa, în general. Um, șefii aceștia de state și de guverne sunt în continuare la putere și ne putem pune întrebări. Ce se întâmplă? Acum câteva zile se vorbea despre Congo Brazzaville. E incredibil că tocmai continuăm această uh, relație cu acest șef de stat în timp ce alegerile au fost foarte, foarte uh, uh, complicate, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Și uitați, există represiune, există violență, există Uh, uh, uh, școli închise, un sistem de învățământ zero, un sistem de îngrijiri sanitare zero și toți acești șefi de state și guverne care beneficiază de fonduri europene, de fapt ei vin și se îngrijesc medical la noi. Dacă ar fi, avut, dacă ar fi utilizat banii cum trebuia, ar fi avut spitale la înălțime la ei acasă ceea ce demonstrează că sistemul lor de sănătate nu este unul bun. Acum, pe politica de dezvoltare, e o politică, eu aș spune, de echilibru, echilibru pentru întreaga planetă, de fluxuri. Va fi întotdeauna uh, migrația, va fi întotdeauna mobilitate, mobilitatea e altceva. Însă, N-ar trebui ca ceea ce facem noi să se afle, de fapt, la originea unor, uh, unor uh, fluxuri migratorii. Uitați-vă în Libia, da? Eu sunt francez. Franța are o răspundere la ce s-a întâmplat în Libia. Dacă n-ar fi fost o intervenție acolo, n-am avea harababura pe care o cunoaștem în momentul de față, însă nimeni nu îndrăznește să spună asta. În schimb, se spune, da, bun, atenție, da, dar trebuie să-l uh, dăm jos pe domnul Gaddafi. Bun, dar criteriul acesta al drepturilor omului, dați-mi voie să vă spun că atunci nu mai trebuie să mai vorbiți cu trei sferturi din șefii de state și guverne din, uh, din lume, China și alții. Deci întrebarea este uh, a valorilor democratice pe care vrem să, să le promovăm prin această politică de dezvoltare. Acum, condiționalitatea. Uh, Bun, mie mi se pare normal că ajutoarele oferite din banii contribuabililor europeni, din bugetele naționale ale Europei, să servească la atingerea anumitor obiective, fără de care ne-am aflat așa într-o situație în care uh, fondurile sunt alocate și dispar în fiecare an. Uh, cu excepția conturilor bancare ale șefilor de state și guverne din aceste uh, țări africane. Deci condiționalitatea în ceea ce privește felul în care sunt gestionate fondurile și statul ar trebui să uh, permită Europei să specifice ce fel de ajutoare dorește să acorde. Și apoi, Uh, prezența marilor grupuri industriale și comerciale în această parte a lumii. De ce, în mod sistematic, contribuabilul este cel care trebuie să plătească? Aceste mari grupuri uh, de, pentru petroliere, întreprinderi de telecomunicații, de comunicații, ele n-ar putea și ele să participe cu fonduri pentru a dezvolta țările în care uh, fac beneficii? Asta face parte din inegalitățile și nedreptățile pe care toată lumea le vede Toată lumea le constată, le arată cu degetul, însă nimeni nu îndrăznește să le pună sub semnul întrebării. Și atâta vreme cât nu vom vorbi și despre asta, eu cred că o să avem în continuare problemele pe care le avem acum. Și așa cum a spus și domnul Deva, domnul Deva a citat Egiptul, dar e vorba de întregul Maghreb. Dacă mâine Algeria explodează, e vorba de milioane de oameni care vor uh, veni. Ce va face Europa? Păi nu va face nimic mai mult decât ce face în momentul de față. Dar cu câteva milioane de migranți în plus, vă dați seama că o să fie o problemă planetară, inumană, de, răz- de sărăcie, poate chiar și de război și nu ne dorim asta. Deci, Uniunea Europeană și țările care compun această Uniune Europeană și care au fiecare politica lor de dezvoltare ar trebui să aibă un anumit număr de valori bun, dar și de limite pe care să le respecte. Și dacă nu le respectăm, atunci în fiecare an o să tot discutăm în Comisia DEVE despre aceleași probleme, fără să venim cu niciun fel de soluție pentru toate aceste probleme. Avem câte un vorbitor din partea fiecărui uh, grup politic, însă încercați uh, să vă limitați la două minute fiecare. Heidi Hautala, then Doru uh, Fonsulica, then Judith Sargentini and Patricia Zoya first, Ellie. Thanks. Mulțumesc. Acum câteva săptămâni am avut uh, ocazia să discutăm uh, deja această chestiune. Și după cum uh, am spus la vremea aceea, firește că este important să avem un uh, plan bun pentru investiții în Africa și de asemenea și un parteneriat reînnoit puternic cu statele africane. Însă, citind comunicarea Comisiei, am avut impresia că se axează prea mult pe construirea capacității, pe gestionarea frontierelor și pe răturnări, firește. Există clar o condiționalitate, iar textul uh, sugerează că pentru a uh, pune în aplicare pactele, Comisia va gândi și va implementa toate planurile uh, de acțiune focale care să aibă un impact pozitiv asupra fluxurilor de migrație și pentru a maximiza gestionarea acestora. Știți deja foarte bine, cum au spus și alți colegi înaintea mea, că articolul 208 al Tratatului de la Lisabona spune foarte clar că um, politica de cooperare și dezvoltare a Uniunii Europene are ca principal obiectiv reducerea și pe termen lung eradicarea sărăciei. De asemenea, neutralitatea ajutorului umanitar uh, este miza aici. Mă tem uh, că uh, politica noastră și ajutorul nostru, dacă ar fi direcționate în această direcție, ar pune în pericol obiectivele noastre pe termen lung cu privire la eradicarea sărăciei și a inegalităților și de asemenea cauzelor uh, migrației. Gestionarea frontierelor nu creează oportunități, nici nu reduce inegalitățile. E adevărat că în comunicarea Comisiei se pune accent în mod deosebit ca obiectiv uh, primar uh, salvarea vieților. Păcat uh, că nu regăsim aceleași formulări și în concluziile um, Consiliului în care se vorbea despre acest cadru de parteneriat acum două săptămâni, pentru că principalul obiectiv al acestei noi strategii, spune Consiliul, este um, cea a returnărilor, prioritatea numărul 1 a Consiliului. N-am văzut salvarea vieților ca fiind considerată o prioritate în abordarea Consiliului. În ceea ce privește banii, Statele Unite au uh, spus recent că vor da mai mulți bani cu implicații bugetare semnificative. Din câte am înțeles eu, pune mai mult uh, de 500 de milioane de euro în fondul financiar, uh, câtă vreme 3,1 miliarde de euro vor fi um, dirijați dinspre Facilitatea pentru Vecinătate și dinspre Fondul European pentru Dezvoltare spre această cauză. E bine că se pot crea locuri de muncă și oportunități, însă dacă dăm banii care ar trebui să ajungă la cei mai vulnerabili în această direcție, nu cred că procedăm foarte bine. Apoi, căile juridice uh, pentru uh, migrația legală sunt insuficiente, după părerea mea, pentru uh, a preveni situația în care oamenii ajung în mâinile traficanților. După cum a spus și Federica Mogherini, trebuie să creăm niște uh, căi juridice. Deci e bine ca Parlamentul să fie implicat prin procedura de codecizie aici, pentru că trebuie să um, asigurăm cel mai mare nivel de control al acestui Parlament, pentru că altfel nu cred că este um, posibil să susținem niciun fel de plan. Mulțumesc. Heidi Hautala. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Nu pot să-mi uh, reprim sentimentul că politica de dezvoltare a Uniunii Europene se află la o intersecție de drumuri acum. Cu tot respectul pentru cele spuse de dumneavoastră, domnule director general, cu privire la obiective, uh, la combaterea schimbării climatice, la oferirea educației, uh, la lupta cu șomajul în rândul tinerilor, mijloacele pe care le propuneți uh, prin buget sau prin modificări al anumitor instrumente, precum instrumentul care contribuie la pace și stabilitate, toate acestea implică că, practic, renunțăm la principiile internaționale legate de eficiența ajutorului. Vizăm alarmismul și perspectiva pe termen scurt uh, în fața fluxurilor migratorii. Cred, deci, că n-ar trebui să vorbim despre perspectiva pe termen lung dacă nu uh, ne gândim uh, la perspectiva aceasta decât folosim mijloace care să ne poată folosi pe termen scurt. Mie mi se pare că politica de dezvoltare uh, europeană e cumva piratată și nu în numele coerenței politicilor pentru dezvoltare, nu în numele schimbării politicii agricole și uh, comerciale pentru ca oamenii să aibă o existență mai bună și pentru a putea rămâne acolo unde s-au născut, ci uh, pentru a susține ceva străin total de această politică, de exemplu combaterea migrației ilegale. Vorbim de fapt despre posibilități de migrație legală, însă prin aceste programe obiectivul de fapt este să oprim migrația ilegală. Vorbim despre ajutorarea statelor, dumneavoastră vorbiți despre asta, despre ajutorarea statelor pentru că ele apoi să se poată ajuta singure, însă, uh, practic, uh, ideea este să existe și mai multe controle pentru ajutoare, ori uh, Asta e practic străin de principiul respectării țărilor uh, partenere. Nu e greșit că ne gândim, precum colegul nostru Deva, la ajutor pentru comerț. Sigur că este o idee bună, însă totul ar trebui făcut în contextul acestor politici de dezvoltare și nu prin încercarea de a distruge eficiența ajutorului pentru dezvoltare. Încotro ne îndreptăm și apoi ce se întâmplă cu banii? Banii sunt uh, redirecționați. Ori asta nu este în conformitate cu tratatele uh, europene, cum a explicat și Eli Schlein. Nu pot, deci, decât să spun că sunt îngrijorată și că cred că avem nevoie de o discuție de principiu în legătură cu ceea ce se întâmplă și pentru a putea avea o imagine de ansamblu. Cu toate aceste bucățele uh, puse la oaltă, nu cred că vom ajunge prea departe. Domnul Frunzuliță. Thank you very much, uh, uh, Madam Chair. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mă gândesc că Comisia pentru Dezvoltare este una dintre cele mai importante din Parlamentul uh, European. Atunci când uh, vorbim despre dezvoltare, până la urmă, vorbim despre o viață normală, o viață normală uh, Uh, care ar trebui să existe nu doar în Europa, ci și în jurul Europei. Pentru că, așa cum s-a menționat uh, aici, nu putem uh, să ridicăm o nouă fortăreață cu ziduri înalte și să ne izolăm de restul lumii. Dezvoltarea din programele noastre pentru toate aceste state, de fapt, viza dezvoltarea acestor țări, crearea de locuri de muncă. Însă știți, Uniunea Europeană a eșuat să impună uh, orice condiții acestor state care primeau miliarde și miliarde de euro. Am eșuat să impunem statul de drept, democrații reale, economii de piață autentice, respectul pentru drepturile omului și așa mai departe. Am eșuat aici. Iar acum ne aflăm la o intersecție, când uh, această criză a migrației influențează foarte mult tot ce se petrece în Uniunea Europeană și ați putut observa ce s-a întâmplat cu Brexitul, ce au dorit uh, o parte dintre uh, britanici, cei care au votat uh, pentru ieșirea Marii Britanii e bine, au făcut-o pentru terorism sau pentru problema migrației. Trebuie să facem față acestor uh, probleme, pentru că Europa are foarte multe probleme, avem foarte multe conflicte în jurul Europei. În urmare, Europa ar trebui să intervină mai întâi pentru a soluționa aceste conflicte din jurul Mediteranei și, uh, de asemenea, în estul Europei și apoi ar trebui să contribuie la reconstrucția acestor teritorii, pentru că Că ne dorim noi sau nu, în Africa sau în astfel de teritorii există sute de mii de uh, uh tineri uh, de la 18 la 40 de ani care n-au un loc de muncă. Și ce pot să facă? Ei bine, se, se îndrepte spre Europa, pentru că este destinația cea mai apropiată. Noi tot nu avem o strategie. Vorbim despre întâlnirea din Malta, în care domnul Juncker a promis 1,8 miliarde de euro statelor din Africa pentru a face față acestei crize, iar apoi, când au existat plângeri că Turcia urma să primească 3 sau 6 miliarde, uh, de altfel, suma a crescut de la 1,8 la 62 de uh, miliarde. Până la urmă, sunt banii cetățenilor noștri, iar cetățenii ne vor întreba, cum încep de altfel să o facă, cum putem cheltui cu atâta ușurință acești uh, bani. Cum s-a spus uh, aici, practic banii vor dispărea în anumite buzunare uh, și nu își vor atinge uh, efectele dorite. Nu vor duce la dezvoltare, nu vor duce la reașezarea acestor persoane în țări precum Tunisia, Mali, Senegal, Nigeria sau Eritrea sau Etiopia practic eșuăm și avem nevoie de o nouă strategie pentru a adânci integrarea statelor uh, Uniunii Europene. De fapt, uh, trebuie să mai abordăm o problemă, pentru că am văzut recent uh, ce s-a întâmplat cu europenii care spun că Europa ar trebui să fie pentru europeni. Acesta este un mesaj puternic pe care trebuie să îl luăm în calcul. În același timp, avem nevoie de o strategie rapidă pentru a consolida cooperarea în statele Uniunii Europene și pentru a avea o strategie reală cu privire la migrație, pentru că încă nu avem una. Mulțumesc. Judith Sargentini. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Montevisi, v-am ascultat și încerc să înțeleg ce înseamnă toate acestea pentru controlul obiectivelor de dezvoltare uh, ale uh, comisiei noastre. Am tot discutat uh, documente naționale, documente care vizează strategii regionale, documente pentru statele ACP. Le-am analizat în ultimii ani. Acum se fac propuneri uh, prin această comunicare care uh, suferă de pe urma unor uh, uh, unei lipse de clarități dar se dorește redistribuirea banilor pentru uh, dezvoltare. Însă vrem să înțelegem când vom putea vedea propunerile pentru a putea controla din nou politica de dezvoltare și Fondul European pentru Dezvoltare. Pentru că se pare că lucrurile sunt stabilite, ca și în cazul cu Turciei, uh, în așa fel încât Parlamentul să nu poată să controleze procesul. Deci clarificați, vă rog, această situație. Apoi, în ceea ce privește angajamente internaționale cu privire la uh, dezvoltare, 0,7% este un procent uh, pe care nu îl respectă prea multe state membre. Am purtat această dezbatere mult timp, am văzut că finanțarea din partea statelor membre a tot scăzut și în propunerea uh, prezentată acum vedem că există o condiționalitate care reintră în joc. De câtă vreme am tot vorbit despre faptul că ajutorul acesta nu trebuia să aibă condiții, că aceste condiții n-ar fi trebuit să existe pentru că nu au legătură cu eradicarea sărăciei. De fapt, uh, această comunicare condiționează ajutorul. Dumneavoastră ați uh, ocupat diverse posturi în Comisia Europeană și vă reamintesc atunci când direcția uh, că ați lucrat pentru direcția pentru afaceri interne. Acum nu mai lucrați acolo, prin urmare trebuie să susțineți uh, uh, Articolul 21, articolul 208, uh, uh, care vizează folosirea ajutorului de dezvoltare pentru obiectivele ajutorului de dezvoltare. Și un ultim comentariu, doamnă președinte. Nu există propuneri în comunicare legate de acordul oficial de readmitere. Ele nu țin de această comisie, țin de Comisia Libe, dar nu există propuneri în acest sens. Eu înțeleg așadar că încercăm să organizăm returnări uh, practic prin uh, finanțare din, uh, dinspre obiectivele de uh, dezvoltare durabilă. Oare N-am putea, stimați colegi, să lăsăm ideologia deoparte și să nu facem altceva decât să controlăm domeniul nostru de interes? Patricia Toer. Devo dire che io ho un approccio che è un po' diverso da... Trebuie să spun că abordarea mea este puțin diferită de altor colegi care s-au exprimat astăzi în uh, cadrul uh, comisiei. Atunci când uh, am început să citesc această comunicare, mi s-a părut că ea poate fi îmbunătățită și corectată și am avut la început o abordare pozitivă. Cu toții ne dăm însă seama acum că oriunde am uh, locui, nu suntem izolați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Prin urmare, trebuie să ne regândim uh, cooperarea pentru dezvoltare pentru a face față celor ce se întâmplă astăzi. În sostanță, gravissimi. Există niște uh, aspecte juridice și anumite chestiuni foarte serioase care au impact asupra democrației în anumite state. Ori dacă ele nu sunt abordate, asta va avea consecințe cu impact asupra uh, aspectelor democratice din statele noastre. Comunicațiune e anche, diciamo, gli obiettivi che la guida. Bineînțeles, avem ținte și obiective și trebuie să ne asigurăm că există respectarea tratatelor în toate acordurile de cooperare, dar trebuie să ne amintim încă un lucru. Cooperarea pentru dezvoltare până în acest moment nu a venit cu rezultate foarte bune, mai ales dacă ne gândim la obiectivele la care ar trebui să ne gândim. Și cred, deci, că ar trebui să facem câteva schimbări aici, să reorientăm lucrurile și trebuie să sprijinim acest proces. Trebuie să ne asigurăm că avem cooperare, că această cooperare produce niște rezultate care pot fi verificate, care pot atinge diverse obiective democratice. Deci avem nevoie de inovație aici și trebuie să ne gândim la tot ce se întâmplă. Nu e adevărat că nu încercăm să ne ocupăm de rădăcinile problemei, ci ne uităm la migrație acum și ați spus că este o alegere, dar nu este o alegere pentru că oamenii sunt forțați să, să plece. Deci este extrem de important să vedem ce putem face în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare. Și este extrem de important să sprijinim eforturile făcute aici de către Comisie, dar avem nevoie de uh, multe dintre... Avem nevoie să avem grijă de toate aceste aspecte și o să mă refer la câteva puncte care au fost menționate de colegi. Uh, resursele pe care încercăm să le găsim prin utilizarea de instrumente financiare noi. Uh, Avem fondurile menționate de Juncker și trebuie să ne uităm și la instrumentele pe care le folosim în celelalte politici uh, europene. Și acest lucru ar trebui analizat mai aprofundat. Este de asemenea important atunci când vorbim despre rolul de examinare al Parlamentului. Și este important să coordonăm uh, instrumentele financiare existente cu cele care apar. Și trebuie să ne asigurăm că toate principiile sunt aplicate și respectate și trebuie să ne asigurăm că totul se face cât se poate de uh, exact. Domnule Zeller, ați venit în ultima secundă, dar vă dau numai uh, două minute maxim. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Astăzi discutăm lucrurile așa cum ar trebui. Ne uităm la ce s-a întâmplat în politicile de dezvoltare în ultimii ani și în ultimele decenii și ne uităm la asta în lumina a ceea ce se întâmplă în acest moment. Cele mai recente cifre pe care le aveam în Germania sunt că în ultimele 14 luni am acceptat mai mult de un milion de refugiați și avem o piață a muncii care funcționează cât de cât, iar 20.000 de uh, migranți au primit locuri de muncă. Deci uh, cifrele vorbesc de la sine. Eu am o întrebare legată de comunicarea Comisiei. Ne portăm ca și cum avem influență în aceste țări. Și vorbiți despre mai multe țări aici. Comisia vrea să crească ajutorul macrofinanciar, dar asta funcționează și are logică doar dacă în același timp ne asigurăm că există acorduri cu aceste țări că ele analizează propriile bugete și îmbunătățesc aceste bugete. Dacă încercăm să oferim uh, asistență macrofinanciară pentru sistemele lor uh, valutare și apoi uh, fondurile sunt transferate în afara acestor țări către paradisuri fiscale sau către bănci internaționale, deci toate fondurile ies din țară, nu cred că acest ajutor macrofinanciar are vreun rost. În momentul de față, în Congo, spre exemplu, În guvernul analizează situația companiilor miniere care uh, funcționează acolo și analizează situația TVA-ului și modificarea TVA-ului pentru a se asigura că aceste companii nu își întrerup activitatea. Deci asta înseamnă că o țară care este deja exploatată vede că ei se retrage orice potențial sprijin. Deci, trebuie să ne gândim la conceptele legate de taxe. Și atunci când vorbim despre sprijinul macrofinanciar, este foarte dificil să verificăm ce se întâmplă de fapt la fața locului în aceste țări. Trebuie să vedem care sunt eforturile pe care le fac aceste țări pentru a își îmbunătăți propriile structuri și dacă nu putem, dacă nu vedem uh, nicio îmbunătățire, atunci uh, acest gen de sprijin financiar nu are nicio logică. Mulțumesc, am și eu câteva observații. În primul rând, când putem vedea primul pact? Pentru că încă încerc să uh, îmi imaginez cum arată. Avem, luăm bani, dăm bani separați de pact către Etiopia, spre exemplu se aplică condiționalitatea doar pactului și apoi mă tem că uneori punem uh, căruța înaintea boilor. Vorbim de 62 de miliarde avem de un fond și avem un fond fiduciar pentru Africa unde ne lipsesc 3 miliarde. Deci cred că ar trebui să ne gândim mai degrabă la planuri realiste și odată ce le îndeplinim pe acelea să ne gândim și mai departe. Dar să nu anunțăm planuri uh, grandioase, pentru că uneori uh, ne facem de râs, pentru că demonstrăm că nu schimbăm nimic, dar avem idei mărețe. Mulțumesc foarte mult pentru toate părerile și criticile, pentru că și ele fac parte din uh, acest joc și pentru că sunt utile. O să Încep cu doamna Sargentini. Pentru că, da, într-adevăr, am lucrat la uh, Direcția Generală pentru Afaceri Interne, dar înainte de asta am lucrat la DEFCO. Și cred că am abilitatea de a face legătura în, între ceea ce am învățat în experiența mea anterioară de dezvoltare uh, atunci când am văzut uh, drama de pe partea noastră de frontieră și m-am uitat și la ce se întâmplă dincolo de frontieră. Deci, uh, cumva folosesc uh, toate cunoștințele pe care le-am dobândit și încerc să văd care este cea mai bună metodă de a rezolva complexitatea acestui fenomen. În al doilea rând, dacă există o suspiciune că brusc sau nu brusc există o operațiune de politică reală. Mulți oameni se închid toate drumurile și încercăm să construim nu ziduri, dar într-un sens garduri pentru a ține departe. Și apoi credem că aceasta este o soluție. Dar nu asta am spus noi în comunicare. Noi am spus altceva în această comunicare și vom spune și mai multe când vom prezenta consensul. Dar în strategia globală pentru UE, nu vine din partea Comisiei, ci din partea Federica, Federica Mogherini, încercăm să vedem că lucrurile nu stau ca de obicei, nu doar pentru Uniunea Europeană, ci pentru toate politicile noastre, începând cu cele de dezvoltare. De deci ce ar trebui uh, opinia publică să descopere că cei din Eritrea fug din țară sau cei din Mali fug din țară de-abia când există bărci care se răstoarnă în Marea Mediterană sau Marea Egee. Și de-abia atunci, odată cu scandalul deceselor, abia atunci descoperă că oamenii ăștia sunt săraci sau au fost loviți de El Nino sau ceva. Deci este ca și cum descoperi așa întâmplător uh, ce se întâmplă. Și cred că este important să creștem conștientizarea opiniei publice, dar din punct de vedere instituțional, acest lucru ar trebui introdus în ceva structural. Deci nu putem pur și simplu să pretindem că în fața unei propuneri structurale care implică și pierderea de vieți omenești, de atunci, de-abia atunci să spunem, da, trebuie să fie în conformitate cu obiectivele de dezvoltare. Ceea ce vom face, într-adevăr, va fi în conformitate cu aceste uh, obiective de dezvoltare, că nu vrem să deviem foarte mult. Și tot ce facem este în conformitate cu regulamentele. Nu toate acțiunile noastre sunt uh, bune, trebuie să recunoaștem, dar toate aceste acțiuni trebuie să mm, poată fi supuse uh, scrutinului. Deci nu folosim banii pentru altceva. Dacă ați face același lucru ca noi, asta e altă poveste, pentru că avem o responsabilitate de a veni cu o propunere și răspunderea noastră este că trebuie să confruntăm această uh, provocare. Nu putem să continuăm să aruncăm cu banii într-un mod fragmentat, pentru că se produc rezultate nu e adevărat că politica de dezvoltare a Uniunii Europene și a statelor membre a eșuat complet, pentru că există țări care uh, au fost ajutate. Obiectivele de dezvoltare ale mileniului, care au fost evaluate la New York anul trecut, au arătat că au împlinit anumite uh, scopuri. Și Lumea nu stă în loc, deci există schimbări structurale care apar. Și se schimbă structura și în țările sărace, care sunt sărace și statistic uh, și faptic. Dar dacă nu schimbăm uh, problem, uh, politica de dezvoltare care trebuie să respecte tratatul, dacă nu, încercăm să vedem cum putem lupta mai bine împotriva sărăciei. Rămânerea, deci păstrarea unei poziții imobile nu ajută în niciun fel. Da, suntem la o răspântie, într-adevăr. Și cred că ar trebui să colaborăm, pentru că instituțiile nu lucrează una împotriva celeilalte. Și asta încercăm să facem. Da, într-adevăr, într-un mod fragmentat. Dar migrația este pusă mai în centru și Asta înseamnă că vorbim cu cetățenii europeni care cred pe bună dreptate sau nu, și eu cred că nu, cred că această problemă amenință securitatea europeană. Eu nu cred așa ceva, dar există într-adevăr o presiune puternică aplicată instituțiilor noastre pentru a evita ca migrația să se transforme într-un fenomen scăpat de sub control. Cred că trebuie să ascultăm cetățenii și să colaborăm cu partenerii noștri, să nu pretindem doar că este problema noastră, este o problemă colectivă și de aceea aș dori să fiu mai specific. Atunci când am vorbit despre condiționalitate, în realitate există una singură, să colaborăm și să găsim o soluție posibilă. Dacă nu putem fi de acord, ce vom face? Hai să vedem. Dar uh, în documentul comisiei nu se pune problema să pedepsim pe cineva. Chiar și atunci când uh, colaborăm cu țări a căror guvernanță nu respectă drepturile omului, întotdeauna facem distinția. Și știți acest lucru și în Eritrea. Facem distinția între oameni și guverne. Și de câte ori avem o problemă, ne ocupăm de oameni, nu de guverne, astfel încât să ajungem la un punct unde să uh, putem face o diferență. Da, e o schimbare importantă. Și e clar că această politică acum este sub presiune. De ce? Pentru că cetățenii noștri ne întreabă în fiecare zi ce faceți cu acele milioane sau miliarde pe care le-am uh, alocat în cadrul uh, financiar multianual. Eu cred că Trebuie să venim cu toții cu un răspuns. Spre exemplu, în domeniul migrației. Da? Toată lumea asta e obosită să tot audă că tot vin oameni. Uh, trebuie să explicăm care este uh, situația în momentul de față, cum acționează politica pentru dezvoltare. Poate nu sunt de acord cu ea, dar întrebarea este dacă această politică poate rezolva totul. Cu siguranță că nu. Deci trebuie să fim conștienți, să știm exact ce înseamnă să atacăm răul la rădăcină, schimbare climatică, uh, sărăcie, sărăcie uh, sistematică. Uh, și asta încercăm să rezolvăm, să rezolvăm prin diferite mijloace, nu doar cu ceea ce am evocat astăzi, prin diferite mijloace. Dar pentru asta trebuie să fim de acord, să fim de acord împreună cu partenerii noștri, și anume migrație, mobilitate, care pot să ducă la apariția anumitor oportunități, bun, dar trebuie să avem aceeași viziune. Apoi, în, acel, în, în același timp, ne punem întrebarea ce resurse avem la dispoziție și ce resurse mobilizăm. 40 de 400 de milioane de euro suplimentare vor fi mobilizate pentru a face față situației. Acestea sunt mijloacele de care depunem acum. Dispunem acum. Bun, m-ați întrebat ce posibilitate de control aveți. Da, știți că noi publicăm un raport și în mod constant uh, raportăm. Dar ideea este că banii aceștia trebuie să fie mobilizați rapid și pentru a fi mobilizați rapid, e clar că trebuie să discutăm cu partenerii noștri, să vedem ce măsuri vom lua. Nu vom finanța returnare, nu există niciun fel de sume care să fie plătite pentru uh, returnarea oamenilor și de altfel uh, puteți discuta cu ministrii de interne și să vedeți că rata de returnare e foarte scăzută. Dacă ar fi mai mare, poate că am avea alte posibilități de intervenție. Însă, în orice caz, eu știu că în momentul în care oamenii aceștia sunt returnați, se dau jos din avion și ajung în, într-un fel de pustiu simbolic. Deci, noi trebuie să înțelegem asta. Trebuie să știm. Să știm din ce parte a țării vin, unde locuiesc. Trebuie să discutăm cu aceste comunități. Doar așa putem face dezvoltare. Doar puteți, poate nu sunteți de acord cu această metodă, dar e o posibilitate. Deci noi nu plătim în niciun fel uh, vreun sistem de returnare. Pentru că articolul 13 din uh, acordul de la Cotonou prevede acest lucru. Și E mult mai bine să iei anumite măsuri ca urmare a unui dialog cu parteneri decât să te lansezi fără niciun fel de negociere. Cum în ceea ce privește banii, pentru că v-ați referit la fondurile disponibile. În fond, sumele sunt deja disponibile. Nu e ca și cum ar pica din cer. E vorba de instrumente care sunt utilizate pentru finanțarea investițiilor. Vă pot face o listă. Spre exemplu, ceea ce privește energiile regenerabile, fac parte dintr-un instrument pentru a investi, pentru a crea activitate economică și pentru a crea locuri de muncă. Vin cu fonduri de la fondurile structurale și le investesc. Spre exemplu, crearea condițiilor pentru a avea acces la electricitate. Discutăm despre asta deja încă de pe acum. Avem diferite facilități care pot fi combinate și reunite. Evident, sumele nu sunt enorme, dar uh, putem avea uh, parteneriate public-privat și putem spune că până în prezent, din câte știu eu, putem veni cu o propunere legislativă care să poată fi adoptată în codecizie și prin aceasta, așa cum s-a făcut cu fondul Juncker, Uh, putem avea o dezbatere pentru a ști exact ce anume dorim să facem, ce doresc instituțiile, care sunt prioritățile și cum utilizăm aceste fonduri. Deocamdată lucrurile nu sunt gata hotărâte, nu e politica faptului împlinit, ci va exista posibilitatea de a avea o dezbatere. Apoi, faptul că ni s-a reproșat că folosim foarte multe fonduri, însă fără rezultate concrete. Pe rutele estice și în relația noastră cu Turcia, e clar că acordul ne-a ajutat să punem capăt unor fluxuri migratorii ilegale. Acum, e clar că acest lucru a creat și o dinamică în Turcia pentru a susține integrarea acestor uh, oameni. Acces la protecție. Uitați-vă și la declarația președintelui Erdogan. E clar că există o îmbunătățire a situației. În Mediterana avem o situație în care încercăm să stabilizăm, să stabilizăm Libia, să facem față problemelor de acolo, însă deocamdată ce observăm? Observăm că există misiuni pe mare pentru a salva vieți. Și dacă e să comparăm situația de acum cu cea de acum 2 ani, veți vedea că există o diferență. Apoi, putem coborâ și mai la sud, înspre Sahara și ne putem pune întrebarea ce putem face acolo. Dar ce putem face? Să ne uităm la traficanții de ființe umane și să nu facem nimic? Nu, ci încercăm să cooperăm cu aceste autorități pentru a pune capăt acestui trafic și din discuțiile pe care le-am avut recent cu diferiții coordonatori din aceste regiuni, la nivel de acțiune și politică externă, trebuie să coordonăm eforturile pentru a interveni mai bine. Trebuie să stabilizăm aceste țări. Și trebuie să construim acele capacități instituționale și acele uh, posibilități pentru ca acestea să acționeze. Și atragem atenția mai ales asupra riscurilor care există dacă nu se gestionează aceste teritorii din partea autorităților. Asta facem, nu inventăm nimic nou. Avem anumite bule, cum ar fi acele, acei 800 de mii de refugiați, nu numai din Eritrea, ci și din Somalia și care se află acum în Etiopia. Bun, discutăm cu guvernul de acolo, mobilizăm fonduri pentru a-i ajuta să se descurce mai bine, mai bine decât ceea ce fac deocamdată. Accent, uh, acces la diferite servicii, condiții decente, încercăm să facem asta și încercăm să facem din ce în ce mai multe. Însă poate că ceea ce am făcut până în prezent uh, poate fi făcut și poate fi făcut și mai repede, cu o intervenție mai rapidă. Ne aflăm exact în mijlocul dezbaterilor ne dorim să adăugăm o fragmentare a planului eh, inițial prevăzut la nivel de Consiliu. Nu vrem să avem un plan de investiții previzional, un plan de acțiune previzional, o strategie previzională. Nu vrem să fragmentăm lucrurile. Dar ceea ce ne dorim este să putem prezenta o viziune și să spunem, uitați, asta este viziunea noastră. Uh, pentru că noi trebuie să conlucrăm cu ONG-urile, cu diferite entități. Și trebuie să avem această, uh, acest rezultat concret de sentiment de însușire al acestor proiecte. Și uh, uneori trebuie să intervenim în, cu situații mai dificile, însă aceasta este abordarea. Putem să avem exact peste tot aceeași abordare? Cu siguranță că nu, va fi greu, pentru că evident, tentația, nu din partea noastră, ci din partea partenerilor noștri, este să spunem, bun, asta pentru ăștia, sumele acestea pentru aceștia și ne distribuim și nu ne mai uităm la nimic altceva. Dar noi nu așa vrem să acționăm, ci vrem o strategie integrată, coerentă. Cam acestea sunt uh, ideile pe care vreau să vi le prezint pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră, poate într-un mod mai uh, difuz, însă oricum, după vacanța de vară vom fi în măsură să venim cu o analiză uh, acum, nu știu exact care va fi formatul precis Uh, dacă va avea un temei juridic obligatoriu, însă în orice caz vrem să vă împărtășim viziunea noastră în așa fel încât să putem avea o dezbatere. Acum, care va fi nivelul de implicare al Parlamentului? Eu, ca și funcționar, trebuie să spun că trebuie respectate procedurile. Dacă n-aș fi un funcționar uh, bun, aș putea să spun că toată lumea este gata, doamna e gata, eu sunt gata și colegii mei sunt gata să venim să mai dezbatem. Acum, dacă e un lucru în care noi trebuie să avem o aceeași viziune, tocmai aici e, uh, și anume ideea de parteneriat. Noi trebuie să conlucrăm Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Da, ideea este că e clar că trebuie să conlucrăm pe aceste politici în mod profesionist, tocmai pentru a le aduce la nivelul dorit, și anume de politici. Pentru că nu trebuie să ne mulțumim doar cu un fel de programare. Oricum, o să vedem. Detaliile le vom vedea în septembrie și o să avem ocazia să ne pronunțăm în momentul în care vom ști exact despre ceea ce e vorba și când lucrurile vor fi mult mai clare. Bun, au existat foarte multe întrebări. Acum o să aveți ocazia să vă odihniți uh, în vacanța de vară, pentru că oricum veți mai avea multe de făcut și vă mulțumesc pentru prezența. And now I'm going to move swiftly on to item 7 with apologies to Brian. Trecem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi. E planul de acțiune al Uniunii Europene împotriva traficului cu specii sălbatice. Dragi colegi, dacă părăsiți sala, vă rog frumos, în liniște, puteți să aveți conversații pe culoar. If you're leaving, please... Deci, dacă părăsiți sala, vă rog frumos, încet și în liniște, fără a deranja ședința. Including our coordinators. Um, I want to move to item Deci, după cum spuneam, doream să trec la punctul 7 de pe ordinea de zi, planul de acțiune al Uniunii Europene împotriva traficului cu specii sălbatice, pentru că există o legătură cu dezvoltarea și există o legătură și cu sărăcia. Vă rog. Da, mulțumesc foarte mult pentru această ocazie, spune domnul Brian Hayes, de a lua cuvântul. După cum știți, o propunere din partea Comisiei Doamna președinte intervine din nou. Vă rog frumos liniște în sală, părăsiți sala în liniște, în așa fel încât domnul raportor să poată să intervină. Mulțumesc, doamna președinte. E un raport din partea Envi și eu sunt uh, raportor pentru aviz și e adevărat, Comisia a venit cu un plan inițial uh, care este foarte bun, pentru că există trei domenii diferite care se ocupă de uh, acest trafic cu specii sălbatice și avem un set întreg de recomandări din partea Comisiei. vorba de trei piloni pe care se bazează acest raport. Mai întâi partea de prevenire, și aici ideile sunt foarte bune în materie de campanii de conștientizare, uh, apoi conștientizarea uh, partenerilor privați, răspunderea la nivel juridic și apoi al doilea pilon se referă la implementarea unei legislații deja existente uh, și oamenii atât la nivel de Uniunea Europeană cât și la nivel internațional au trebuie să fie conștienți că există legislație și că aceasta presupune anumite obligații. Și, evident, ne dorim să colaborăm la nivel internațional, la nivel global, tocmai pentru a sublinia uh, această problemă. Acesta fiind cel de-al treilea pilon, cooperarea internațională. Și în avizul meu pentru Comisia ENVI, exact la asta mă refer, la câteva puncte de bază. Mai întâi, protecția speciilor sărbatice este deosebit de importantă pentru comunitățile de acolo, în aceste regiuni. Nu numai din perspectiva lor, ci și din perspectiva biodiversității. Pentru că acest lucru trebuie să facă parte din recomandările pe care noi trebuie să le facem ca și Parlamentul European. În al doilea rând, Există o adevărată industrie ilegală și periculoasă care este periculoasă nu numai pentru comunități, ci și ca atare pentru ecosisteme, periculoasă pentru întreaga societate și trebuie să fim conștienți de asta. Pentru că e vorba de activități ilegale, criminale, bine organizate, cu sume foarte mari implicate în acest trafic, în acest comerț ilegal. E vorba de uh, 22 de miliarde de euro Uh, în această industrie ilegală de comerț cu specii sălbatice și trebuie să fim atenți la acest lucru. E vorba de elemente foarte periculoase care vor utiliza toate mijloacele pe care le au la dispoziție pentru a uh, face beneficii și trebuie să fim conștienți de asta. ONG-urile au atras atenția asupra acestui fapt Dar noi trebuie să oferim acestor ONG-uri sprijinul de care au nevoie. Și nu uitați că acestea se află în prima linie. Apoi, în al treilea rând, e foarte important să avem schimb de informații în uh, domeniu și trebuie să, dacă vrem să putem aplica toate recomandările din partea Comisiei, bazându-se pe legislația care există în momentul de față la nivel internațional, e bine, asta se poate face doar dacă avem un schimb de informații, o conlucrare aprofundată. Și asta se poate face în întregul domeniu al protecției speciilor sălbatice. Nu e vorba doar să ai la dispoziție legislație, ci să și pui legislația respectivă în aplicare, să te asiguri că dacă aceasta nu este respectată, există și sancțiuni. Și autoritățile de aplicare a legii uh, trebuie să fie conștiente de acest lucru. Uh, culegerea de informații uh, trebuie să fie un element primordial, pentru că asta, de fapt, face parte din obligațiile pe care le avem în virtutea legislației existente. Și aștept acum amendamente din partea colegilor, le voi examina cu mare plăcere și, bun, sper să le putem citi în ultima săptămână a lunii august. Mulțumesc, domnul Frunzulică. <coughs> Dear colleagues, Stimați colegi, nevoia de a proteja flora și fauna planetei de la a fi prădată de diverse organizații de crimă organizate internațională ar trebui să fie prioritatea noastră. Noi uh, trebuie să continuăm uh, lupta în acest domeniu prin măsuri uh, foarte ferme și printr-o mai bună cooperare cu alte state pentru a putea face față uh, sporirii acestui fenomen la care am asistat în uh, ultimii ani. Traficul cu floră și faună sălbatică dăunează bunăstării populației locale și dezvoltării acestor comunități. Braconajul și traficul cu flora și fauna sălbatică prezintă riscuri majore pentru comunitățile rurale, care adesea sunt amenințate de grupuri fracționale înarmate care acționează la nivel transnațional. De asemenea, consecințele sale negative sunt clare pentru uh, ecoturism și pentru economiile locale. Cu toate acestea, aceste fenomene uh, sporesc, ora asta necesită un răspuns coordonat din partea Uniunii Europene. Trebuie să oferim asistență statelor care au capacități limitate de a proteja flora și fauna sălbatică. Trebuie să le ajutăm să își uh, protejeze uh, rezervele, să le poată păstra. E de asemenea fundamental să continuăm să luptăm uh, cu corupția pentru că este una dintre cauzele care permit uh, uh, aceste activități de trafic. Haideți uh, să nu ucidem viața, doamnelor și domnilor, haideți să salvăm uh, planeta pentru că e tot ce avem. Mulțumesc. Da, nu avem două planete, prin urmare, uh, această afirmație este adevărată. Maria Hoibuch. Mulțumesc. Sunt surprinsă de forma scrisă acestui uh, raport. Pentru mine, raportul uh, e prea pozitiv în ceea ce privește braconajul și vânătoarea. De asemenea, pentru vânătoare de trofee avem nevoie de mai multe măsuri pentru a ne asigura că luptăm eficient cu acest fenomen și că există protecție împotriva braconajului. Exact asta a spus și colegul uh, nostru care a intervenit anterior. Uh, nu am subliniat uh, aici faptul că biodiversitatea joacă un rol uh, important. Aceste animale fac parte dintr-un ecosistem. Ori acest lucru n-ar ca să fie subliniat în raport. De asemenea, nu spune faptul că numărul uh, exemplarilor acestor animale s-a redus semnificativ. De asemenea, trebuie să vorbim atunci când discutăm despre elefanți uh, și așa mai departe, că înțelegem foarte clar fenomenul. Prin urmare, cred că avizul trebuie formulat uh, mai uh, ferm atunci când vine vorba despre braconaj. Trebuie să ne consolidăm cooperarea căci guvernele adesea în acest domeniu au fost foarte slabe sau uh, corupte. De asemenea, să nu uităm de comerțul ilegal cu trofele de vânătoare. Orice acțiune a noastră trebuie să se axeze pe criminalitatea organizată. Asta merge mână în mână cu comerțul de droguri sau de arme. Ceea ce ne trebuie este o cooperare internațională mai uh, puternică între aceste uh, state uh, unde sunt obținute trofeele și statele unde acestea sunt vândute. Trebuie să ne asigurăm că instanțele joacă un rol mai important, că există schimb de informații pentru a lupta mai eficient cu aceste fenomene. Eu cred că toate aceste lucruri ar trebui să reiasă mai clar din acest aviz. Mulțumesc! Mulțumim, Comisia! dacă are ceva succint de spus. Foarte succint vă rugăm, pentru că rămânem fără timp. Da, foarte scurt, doamnă președinte, aș dori să mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră la munca dusă pe pentru planul de acțiune al Uniunii Europene pentru a lupta cu uh, orice formă de trafic uh, cu uh, specii sălbatice se pune accentul pe dimensiunea umană, pe ceea ce trăiesc uh, populațiile uh, locale și știți că noi avem un program care se numește uh, Bean for Life, care este dedicat exact acestei dimensiuni de acțiune la fața locului pentru a ne asigura că speciile sălbatice și populațiile locale trăiesc împreună. Pentru noi, uh, implicarea populațiilor locale în lupta cu traficul acesta este de o importanță covârșitoare, însă uh, nu este suficient să ne dorim asta, e nevoie să avem uh, și profesioniști la fața locului dacă traficul este de dimensiuni mondiale clar trebuie să consolidăm rețelele noastre de luptă împotriva acestor uh, rețele uh, criminale. Trebuie să ne gândim puțin și ce se întâmplă cu cererea uh, de astfel de trofee în Asia, mai ales, care practic sporește aceste practici. Pentru noi este foarte important ca toată această muncă să fie făcută în cadrul agendei 2030 și de asemenea um, ne interesează respectarea um, obiectivelor de dezvoltare um, durabilă care vizează exact acest segment. Aș dori să vă mai atrag atenția asupra faptului că vorbim despre o chestiune dezbătută și în cadrul uh, Convenției uh, CITES. Suntem pe cale să pregătim uh, comisia, poziția Comisiei și a Uniunii Europene pentru această convenție cu care presupune comerțul cu uh, speciile aflate pe cale de dispariție. Uniunea Europeană, practic, uh, propune o disciplină și niște linii directoare pentru comerțul cu trofee de uh, vânătoare, pentru a putea să ne asigurăm că există o anumită legalitate și o durabilitate a vânătorii. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Hayes. Mai aveți ceva de adăugat? E bine, Aștept să văd ce amendamente voi primi din partea colegilor și le vom mulțumi de acum uh, pentru uh, contribuții. Vreau să mai spun ceva și anume că adesea publicul noia nouă politicienilor uh, înainte și sunt de acord că în ultimii ani publicul a pus presiune uh, pe noi uh, să luăm în serios uh, toate aceste lucruri de, pentru a lucra la nivelul Uniunii Europene și la nivel internațional pentru a ne putea atinge obiectivele. Eu cred că acest lucru este foarte important. Milioane de cetățeni europeni sunt preocupați de aceste lucruri și mă aștept că ar, mă aștept să reacționăm așa cum trebuie la această presiune. Apoi, în ceea ce privește trofele, am ascultat ce a avut de spus Comisia, sunt gata să văd cum am putea îmbunătăți lucrurile, însă dacă există un acord internațional care poate fi modificat pentru a sublinia încă o dată uh, nevoia de a lua măsuri mai ferme în acest domeniu, eu m-aș bucura uh, să se reflecte toate aceste lucruri acolo. Apoi, uh, Uh, aș combate ideea că nu am tratat problema diversității, nu este adevărat, uh, ea apare, uh, pentru că este important să găsim echilibrul corect între comunitățile care se află în prima linie și trebuie să facă față acestei amenințări, câtă vreme trebuie să se asigure că au un viitor durabil acolo unde trăiesc și unde doresc să prospere și să crească. Trebuie să găsim, deci, acest echilibru corect. Sunt gata deci să văd care sunt amendamentele pe care le vor înainta colegii și după cum am spus uh, Linda, cred că pe 31 august vom rediscuta acest uh, subiect uh, și vom vedea exact care este viziunea noastră la acest moment. Da, pe data de 14 la amiază este termenul de înaintare a amendamentelor și e adevărat, la sfârșitul august, la începutul septembrie vom rediscuta acest subiect. Putem trece la punctul 8 de pe ordinea de zi Uh, raportul nostru pentru buget uh, este pe drum. Vom discuta așadar bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017. Am avut un schimb preliminar de opinii în întâlnirea comisiei noastre de data trecută, când uh, raportorul din partea Comisiei pentru Buget s-a alăturat nou pentru discuție. Comisia a prezentat un proiect de buget, însă mai târziu decât de obicei. Prin urmare, avem un calendar foarte strâns pentru adoptarea bugetului. Firește, va trebui să vedem puțin uh, care sunt liniile bugetare care au legătură cu ajutorul umanitar și dezvoltarea. Sunt chestiuni uh, foarte presante, precum uh, contribuția pentru facilitatea pentru Turcia dinspre linie de bugetare DEFCO. Și dacă e să ne uităm la cifre și sper că domnul Deva nu mai întârzie mult, am înțeles că se întoarce în comisia noastră, se pare că rezerva DCI a fost uh, redusă pentru finanțarea acordului pentru refugiați cu Turcia. Sper că uh, Comisia ne-ar putea da niște informații în legătură uh, cu acest subiect. Domnule Deva, văd că v-ați întorce bine. Tocmai discutăm chestiunea legată de buget, unde avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Sunt chestiuni presante pe care trebuie să le abordăm. Comisia sperăm ne va pune care sunt implicații, ne va spune care sunt implicațiile acordului cu Turcia asupra uh, DCI. De asemenea, vrem să știm uh, de ce uh, bugetul pentru ajutor umanitar este mai mic decât în anii trecut, când de fiecare dată când ne întâlnim comisarul responsabil de acest domeniu uh, și cu oficialii DigiEco, suntem informați că sunt din ce în ce mai multe nevoi. Dau cuvântul raportorului nostru pentru buget, domnul Deva, care ne poate prezenta acest subiect. Nici ai cuvântul. Intervenție fără microfon din sală. as you all know, the budget is under total stress. După cum știți, bugetul este foarte uh, presat. Toată lumea vrea să facă atât de multe cu așa de puține resurse. E ceva ce a spus uh, și domnul Churchill la un moment dat. Ne aflăm în situația în care va trebui să găsim bani pe care nu-i avem de undeva. Prin urmare, înțeleg uh, presiunea la care este supusă Comisia uh, în legătură cu aceste aspecte. Și Înainte să vorbesc uh, despre amendamente la avizul uh, nostru, pe care vă propun să le susțineți, mi-aș dori să fac niște comentarii de natură generală. Am găsit o cale de a obține mai mulți bani prin folosirea fondurilor cu efect de pârghie. E bine, acest tip de finanțare va necesita următoarele. Mai întâi, disciplină a piețelor. Eu, în viața mea privată, ca om de afaceri, ă, am înțeles cum funcționează piețele financiare, am obținut bani de acolo pentru diverse obiective și pot să spun că ă, disciplina funcționează în baza unor verificări minuțioase, și în baza unei analize a modului în care se poate face un plan de afaceri, după care acesta se poate uh, implementa. Toate acestea sunt elemente care țin de disciplină, pe care, cred eu, nimeni nu le-a înțeles în cadrul comisiei. Deci, mai întâi trebuie să vedem cum putem uh, introduce la nivelul comisiei, în DCI și în Fondul European pentru Dezvoltare, disciplina de piață pe care o solicită piețele financiare pentru ca noi să obținem finanțare prin efectul de pârghie. Eu mi-aș dori ca Comisia să ne spună ce planuri are pentru a-i atrage de partea noastră pe băieți inteligenți din City sau ce planuri are uh, legat uh, de strângerea unor fonduri extrem de importante pentru investițiile noastre în uh, Africa sau pentru părți ale DCI care vor merge tocmai spre aceste efecte de pârghie. Dacă vom primi aceste explicații și vom face asta, vom avea cele 2-300 de miliarde de euro despre care tot vorbim. Apoi trebuie să fim conștienți de faptul că avem o instituție, Banca Europeană de Investiții, care înțelege Uh, aceste aspecte. În mod bizar, nu discutăm cu ei aceste lucruri. Mie mi se pare chiar ciudat ce se întâmplă. Și aș vrea să înțeleg din partea Comisiei de ce nu implicăm Banca Europeană de Investiții în parteneriat cu noi, dacă ei au uh, expertiza necesară, de asemenea și experiența pentru a ne ajuta. Mă sună comisarul responsabil pentru buget. Îmi pare rău. Cristalina, voi reveni cu un apel uh, în câteva minute, pentru că tocmai țin un discurs în Parlament. 5 minute. Da, impresionant, domnule Deva. Comisarul responsabilă pentru buget vă sună exact atunci când discutăm despre buget. Aș vrea să înțeleg ceva din această perspectivă politică, deci. Apoi, mi-aș dori ca Comisia să explice care părți ale DCI pe care le controlează acest Parlament pot fi uh, folosite tocmai pentru a obține aceste fel de uh, pârghie. Deci uh, am dori să obținem mai mulți bani de pe piețele financiare pentru proiectele noastre, folosind Uh, capitalul nostru și anumite linii bugetare din DCI pe care le putem folosi ca pârghie pentru a obține mai mult de pe piețele financiare, astfel încât uh, să avem mai mulți bani pe care să-i putem folosi. Like to know from the commission... vrea să știu din partea de comisiei ce fel de mecanism de control este propus pentru a vedea cum sunt gestionate aceste fonduri? Pentru că vorbim de sume foarte mari. Și nu doar că sunt uh, banii contribuabilului, dar sunt și banii sectorului privat. Cu DCI, da, într-adevăr avem un control bugetar în cadrul Comisiei uh, DV, dar uh, la Fondul pentru Dezvoltare mi se pare o glumă. Parlamentele naționale ar trebui să poată controla uh, acest uh, fond, dar uh, ca fost membru al Parlamentului Britanic, pot spune că dacă discut cu colegii despre acest fond, uh, se uită la mine lung că nu habar n-au despre ce vorbesc. Deci vreau să știu din partea Comisiei câte state membre și parlamente din statele membre chiar au control parlamentar asupra fondului de dezvoltare. Pentru că aici vorbim despre sute de miliarde de euro. Cine le va analiza? Cine le va controla? Cine va avea răspunderea de control? De supraveghere și control. Pentru că pot să vă spun dacă le ducem pe piețele financiare, fără o funcție de control, fără niște verificări și încercăm să obținem bani de la aceste piețe financiare, luați-vă gândul că nu se întâmplă. Există niște structuri care au fost uh, înființate și trebuie să folosim exact aceeași disciplină pe care trebuie să o folosească oricine altcineva care încearcă să obțină bani, pentru că altfel întregul proiect va fi un eșec. Și cred că tot viitorul și reputația domnului Juncker sunt în joc aici. Nu vreau ca acestea să fie pătate pentru că nu le-am făcut temele așa cum trebuie. Asta ar fi prima cerință și prima întrebare la care aș dori răspunsul. Și dacă nu știți, măcar spuneți asta, pentru că trebuie să lucrăm împreună în lunile următoare pentru a găsi o cale de urmat. Acum, trecând la punctele mai specifice, doamnă președinte. Comisia DEVE solicită Comisiei de Bugete să încorporeze următoarea sugestie în moțiunea pentru rezoluție. În primul rând, subliniază că agenda ambițioasă 2013-2017, țeluri de dezvoltare durabile, semnată de UE în 2015, necesită fonduri de dezvoltare la nivelul prevăzut în CFM și trebuie să ne concentrăm asupra eradicării uh, sărăciei, așa cum se stipulează în articolul 208 din Tratatul de Funcționare a UE. În al doilea rând, solicită... Nu, cu toții avem textul, să știți, intervine doamna președinte, nu e cazul să citiți punct cu punct. Astea ar fi sugestiile pe care aș dori să le analizați cu toții și amendamentele propuse de mine. Now, there are some issues that we need to raise. Există câteva subiecte pe care trebuie să le analizăm. Ce facem cu Afganistanul? Pentru că se pare că există o cerință de a cheltui mai mult decât este alocat pentru Afganistan. Linia bugetară pentru dezvoltarea umană are cam 10 milioane și 18 milioane par să fi dispărut pe undeva. Am dreptate aici? Humanitarian aid budget line. Linia bugetară pentru ajutor umanitar. 66,9 milioane și 339 de milioane pe viitor. Par să fi dispărut și astea pe undeva. De ce? I will give you a more detailed... O să vă dau niște puncte mai detaliate aici, pe care le-am notat. Mă preocupă cooperarea bugetară cu Asia, pentru că părem să uităm în mod consecvent că Asia va deveni un partener comercial uriaș și există țări în Asia care au nevoie de sprijinul nostru, mai ales Bangladesh, care ar putea călca pe urmele Siriei și altor țări islamice dacă nu suntem cu ochii pe ei. Și de asemenea și Malaezia. Deci există aceste câteva subiecte la care trebuie să ne gândim. Mai am câteva observații pe care o să le adresez în scris și o să vi le transmit și dumneavoastră și comisiei. O să mă opresc aici, doamnă președinte, că altfel o să continui la infinit. Mulțumesc, da, cu toții avem sugestiile dumneavoastră, cele șapte puncte în proiectul de aviz, deci uh, putem să le vedem aici. Bun. Îl am doar pe domnul Liț în momentul de față, care anul trecut a venit cu amendamente în ceea ce privește educația refugiaților, crescând fondurile alocate. Mulțumesc, domnul președinte. Poate ar fi bine să răspundeți la apelul care urmează să se întâmple, domnule Deva. Noi salutăm în general creșterea alocărilor din DCI pentru 2017. Totuși, vreau să subliniez două subiecte. Două aspecte asupra cărora trebuie să ne concentrăm cu mai multă atenție. În primul rând, există o descreștere a nivelului de alocări pentru plăți la capitolul 4. Pe de o parte, înțeleg că asta a rezultat din faptul că bugetul 2016 a fost nevoit să plătească facturi restante din anii uh, anteriori. Dar, pe de altă parte, nu ar trebui să riscăm repetarea acestei situații. Deci, prin descreșterea alocărilor de plăți, nu am putea să ne respectăm angajamentele. Deci uh, trebuie să restaurăm nivelul de plăți ca să se ridice la nivelul angajamentelor. Asta este scopul nostru. Apoi creșterea ajutorului umanitar pe care l-ai menționat și tu, Linda. Uh, este un lucru foarte important pentru social-democrație, mai ales pentru că avem această descreștere a plăților. Ar trebui să avem același nivel de plăți pentru ajutorul umanitar uh, și ajutorul alimentar bazat pe nevoi. În ceea ce privește nevoile umanitare actuale, nu putem să ne permitem să avem vreo descreștere a acestei linii bugetare. Mai ales că anul trecut ne-am angajat la 26 de milioane de euro care să fie uh, transferată de la ajutorul umanitar la uh, educarea refugiaților. Deci asta va rămâne în continuare prioritatea noastră și pentru 2017 și trebuie să analizăm situația mai aprofundat. Mulțumesc, doamna Hoibuch. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte și mulțumesc și domnului Deva pentru prezentarea făcută. Vedem 10 milioane în comparație cu 2015, programe publice care au fost tăiate și DCI-ul și cred că aici trebuie să sprijinim uh, uh, Comisia să elimine această tăiere de fonduri. A fost subiecte criticate puternic de raportor și anume faptul că ajutorul umanitar trebuie să fie redus. Comisia vorbește despre nivelul normal, între ghilimele, dar întrebarea este care este acest nivel uh, normal și vreau să știu dacă acesta reflectă nevoile existente, dacă nevoile sunt îndeplinite, dacă există fondurile necesare pentru a respecta aceste nevoi. Și al treilea punct, fondurile pentru Asia și Orientul Mijlociu. Sunt uh, bani care sunt luați aici și sunt folosiți pentru Afganistan, pentru Turcia și bani care sunt luați de la Afganistan și așa mai departe. Și atunci de ce luăm bani care sunt destinați țărilor asiatice sărace? Uh, acolo unde este nevoie să avem cooperare de dezvoltare și țări care au nevoie de acest sprijin și dăm Turciei. Eu cred că ar trebui să ne vedem și interesul. Și trebuie să avem o politică de dezvoltare care să reflecte aceste interese, interesele Uniunii Europene și nu ceva care să fie în detrimentul luptei împotriva sărăciei. Deci cred că trebuie să ne analizăm cu atenție prioritățile pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Aic, din partea Comisiei, dacă nu mai sunt alți colegi care doresc să intervină. Domnul Aic. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că pot să iau cuvântul în ceea ce privește bugetul pe 2017, care este extrem de dificil, după cum știți, și o să încerc să răspund la diversele întrebări care au fost puse. În primul rând, contribuția DCI la facilitatea Turchi Turcia. Cred că asta a fost uh, evocată de mai multe ori și aici a trebuit să contribuim la un nivel de 150 de milioane pentru fondurile acordate Turciei și acești bani provin uh, în principal din rezervele de programare care se găseau în uh, liniile geografice ale DCI, deci America Latină și Asia. Din păcate, au fost singur, erau singurele fonduri care nu erau încă programate și deci de acolo a trebuit să le luăm. Și de aceea vedeți și un uh, număr de mișcări, de mutări pentru că am făcut frontloading, backloading pe diverse linii, dar vă asigur că încercăm să ținem cont de toată programarea de cei care a fost deja făcută. Bineînțeles și în funcție de maturitatea proiectului și de urgențele existente pe anumite linii bugetare. Încercăm să redistribuim fondurile altfel de la un an la altul. Deci este Tocmai asta s-a întâmplat pe această temă. V-ați exprimat temerile legate de linia bugetară pentru Asia și pentru Afganistan. Azi dimineață am văzut prima propunere a Consiliului și cred că este o reuniune în desfășurare acum cu Direcția Generală pentru Bugete și Consiliul a început deja să facă primele tăieri care ajung la 60 de milioane la capitolul 4, dintre care 50 pentru liniile gestionate de DEFCO. 5 uh, milioane la linia Asia, 9,4 milioane de la Afganistan, 10 milioane de la instrumentul panafrican și există 10 milioane de la America Latină și alte tăieri de la linia pentru mediu și pentru securitate alimentară. Deci eu cred că este important și solicit acestei comisii să ne ajute să restabilim aceste linii bugetare pentru că eu cred că dacă aceste tăieri vor fi acceptate, lucrurile vor fi uh, dramatice. În ceea ce privește Afganistanul, diferența pe care am uh, înregistrat-o este ca urmare a conferinței din decembrie am crescut disponibilitatea și s-a pus întrebarea dacă am făcut backloading pe linia dezvoltare umană. Celălalt punct la care v-ați referit era legat de parteneriatele public-private și de blending. Avem deja instrumente de investiții care funcționează atât în Asia cât și în America Latină. Tocmai am lansat unul în Caraibe și în Africa. Deci, aceste mecanisme există, uh, funcționează, BEI nu este exclusă, este parteneră dar nu este parteneră exclusivă. Există tot felul de fonduri de dezvoltare și avem mulți parteneri și cred că lucrurile funcționează bine, mai ales în domeniul energiei, care este un domeniu esențial. Avem inițiativa Electrify, care cred că funcționează foarte bine. Avem cam 20 de proiecte care au fost selecționate și care încep să funcționeze. În ceea ce privește guvernanța, cred că aceasta există și lucrăm cu aceste bănci pentru a ridica fondurile și a face proiecte de dezvoltare. Domnule Deva, când ați spus că Parlamentul Britanic nu știe de Fondul European de Dezvoltare, eu de câte ori merg la grupul ACP pentru a solicita fonduri, întotdeauna există o rezervă de examinare din partea britanicilor, tocmai pentru ca lucrurile să fie discutate în Parlament. Deci cred că există o divergență de opinie aici. Eu nu știu exact cum funcționează intern Parlamentul Britanic, care este bucătăria lor, dar uh, Uh, ei sunt singurii care întotdeauna au această rezervă de examinare atunci când se solicită fonduri pentru Fondul European de Dezvoltare. În ceea ce privește creditele de plăți, acest an este un an record în ceea ce privește creditele de plăți pentru simplu motiv că ieșim dintr-un al treilea an de deficit. Acum doi ani, DEFCO avea un deficit de uh, aproximativ 500 uh, de milioane la sfârșitul anului și uh, acesta a fost trecute în bugetul 2015. În bugetul 2015 am avut un deficit de 110 milioane și în acest an suntem deja din nou într-o situație stabilă și deja am plătit uh, niște bani în acest an, deci uh, suntem uh, undeva la 50% din execuția noastră bugetară. On ne prévoit pas de difficultés. În principiu, nu ar trebui să avem dificultăți anul acesta, pentru că avem fonduri suficiente și cred că nici pe anul viitor. Deci, cum nu vom mai avea aceste transferuri enorme de jumătate de miliard pe anul ulterior, E bine, suntem de părere că plecând de la aceste credite solicitate, e vorba de o situație realistă și nu vom mai avea dificultățile cunoscute în 2012, 13 și 14 și 15. Sper că am răspuns astfel la diferitele întrebări ce au fost puse. Doamna președinte, domnule Deva, mai aveți ceva de adăugat? You are, Madam Chairman. I'm surprised. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt surprins. Sunt surprins de ultima parte a prezentării făcute de comisie. Mă bucur să aflu că aveți fonduri suficiente. Poate ați putea să detaliați un pic. De ce sunteți așa de încrezător că o să aveți toți acești bani? Domn, s-a spus că veți avea, vi s-a spus că veți avea aceste fonduri. Dar de ce aveți noastră așa sentimentul acesta de încredere că nu o să aveți niciun deficit? Am înțeles că nu e nimeni din partea Direcției Generale ECOM, da? Nu e nimeni de la ECO? Nu. A, păcat să fie abordat și latura bugetară, pentru că sunt multe întrebări pe acest subiect. Nu, în fine, atunci răspundeți dumneavoastră pentru a uh, veni cu clarificări. Nu, excusez mă Justement, euh, je voudrais pas me prononcer. Da, eu n-aș vrea să mă pronunț în locul colegilor de la ECO. Era vreo altă întrebare care mă privea? We'll have to, we'll have to, uh, we'll we'll have, we'll have to talk to the commissioner. Bun, pe păi atunci o să trebuiască să discutați, domnule Deva, cu doamna comisar. Păi de ce nu e nimeni de la ECO? Păi nu știu de ce nu e nimeni, e cam surprinzător. Am spus că avem nevoie de o, un schimb de opinii pe marginea acestor credite de plăți. Bun, atunci nu cred că Direcția Generală DEFCO poate să răspundă în locul celor de la ECO. Păi atunci ce le putem spune? Să pună banii în rezervă și să mai așteptăm să vedem ce să facem cu ei, nu? Bun, mulțumesc, spune doamna președinte. Stimați colegi, data limită pentru depunerea amendamente este prevăzută pe data de 9 august. Votul va avea loc în comisia noastră pe 31 august. dar nu uitați faptul că poziția Consiliului a fost adoptată cu întârziere și dacă aveți nevoie, dacă doriți să depuneți amendamente, trebuie să fiți conștienți de acest termen limită. Și Cristian Mezev se ocupă în comisia noastră de acest subiect, deci dacă aveți nevoie de o îndrumare practică, el este cel care vă poate ajuta. Consiliul nu își va adopta poziția până în data de 27 iulie, dacă nu mă înșel. Bun, atunci vă propun, dragi colegi, să trecem la punctul nou de pe ordinea de zi și anume viitorul relațiilor ACP-UE după 2020. De fapt, după acordul de la Cotonou. Știu că am avut deja o discuție pe acest subiect în ședința noastră precedentă, dar uh, e în aceeași zi în care a avut loc și referendumul. Avem 14 amendamente 214 amendamente care au fost înaintate și, domnule raportor, poate ne puteți uh, preciza lucrurile, care este poziția de consens care se desprinde. Vielen, <clears throat> vielen Dank, Linda. Äh, ich glaube, es ist ein äh, Bericht, der für... Mulțumesc, Linda. Da, e vorba de un raport care este important pentru că e vorba de cooperarea Uniunii Europene cu un număr foarte mare de țări în curs de dezvoltare, mai ales cele 79 de țări ACP, uh, nu numai importante, ci deosebit de importante. Acum, ceea ce va urma după Cotonou, nu știm exact. Cel puțin noi la Parlamentul European am indicat care erau intențiile noastre în principal, opoziție se creionează deja, dar ceea ce noi ne doream este să fim cooptați în această muncă cât mai repede cu putință, să putem colabora cu Comisia și Consiliul și să putem uh, exersa o influență pozitivă în aceste două instituții. Acum, aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră pentru cooperarea noastră. Maria Roibor, de asemenea, și vreau să-i mulțumesc și lui Michel, pentru că, într-adevăr, cooperarea între noi a fost una foarte fructuoasă și vreau să adresez uh, mulțumiri sincere întregii echipe. Uh, ESPA, Renault, uh, colaboratorii aceștia au depus o muncă formidabilă și vreau să mulțumesc de asemenea și ONG-urilor care ne-au sprijinit în elaborarea acestui raport și vreau să mulțumesc și președinției olandeze a Consiliului, care în foarte multe domenii ne-a oferit poziții poate diferite de ale noastre, însă a fost important pentru redactarea acestui raport să avem aceste idei încrucișate și am dorit să evităm orice formă de repetare în text, am încercat să redactăm un text foarte clar, foarte simplu și Cred că am reușit să ajungem la amendamente de compromis foarte bune. Am menținut poziția noastră inițială, ne-am concentrat pe lucrurile importante și anume evocăm coeziunea relațiilor între țările ACP și Uniunea Europeană. În mod imperativ, aceste relații sunt deosebit de importante și reprezintă o sursă de diversitate. Și cooperarea în trecut n-a fost întotdeauna foarte simplă, având în vedere tocmai această diversitate. Dar era foarte important să stabilim o arhitectură care să fie pe viitor în măsură să facă față acestor, uh, uh, acestei diversități. Tocmai pentru a întări coeziunea și deci pentru a întări și uh, eficacitatea muncii noastre și pentru a face față acestor două obiective în mod simultan, am propus câteva amendamente de compromis care vizează instaurarea unui cadru comun de elaborarea unor texte care să uh, vină după acordul de la Cotonou și care să pună accentul pe justiție, pe buna guvernanță, pe drepturile omului și pe uh, egalitate. Și în acest sens ne-am dorit ca acest text să fie obligatoriu pentru Africa, Caraibe și Pacific, deci pentru țările ACP. Și evident, să se țină seama de specificitățile fiecarei regiuni, Uh, în parte. Să punem accentul pe parteneriatul politic a fost ceva esențial și am dorit să evităm, să evocăm și dimensiunea interparlamentară a acestui proces și pe viitor ne dorim să continuăm această cooperare cu țările ACP, iar acum obiectivele noastre principale în instanțele internaționale, cum ar fi Națiunile Unite sau Convenția Internațională în ceea ce privește clima și protecția climei, e bine, această cooperare nu trebuie să se bazeze doar pe o relație de donator și beneficiar, ci trebuie să avem oarecare echilibru și egalitate în felul în care vom colabora, mai ales când vine vorba de obiective de dezvoltare durabilă. Iar grupurile politice și-au dorit cu toatele exact același lucru și anume să cooptăm și societatea civilă Uh, în acest efort de dezvoltare și ne dorim ca societățile civile ale țărilor ACP să fie cooptate și să aibă un cuvânt de spus. Trebuie să ținem seama de nevoile acestor țări, uh, să ținem seama de diversitate, să ținem seama de specificități. Obiectivele de dezvoltare durabilă sunt importante din punctul nostru de vedere și uh, e clar că acestea sunt cuprinse în text. Pe viitor, va trebui să insistăm asupra faptului că situația drepturilor omului trebuie să fie îmbunătățită și în anumite regiuni. Și ar fi bine să avem un raport pe acest subiect al drepturilor omului odată la 2 ani, în așa fel încât să putem evoca diferitele încălcări și, eventual, să putem sublinia progresele înregistrate în acele țări în care s-au înregistrat progrese relații comerciale bune, iată, aceasta reprezintă o bună bază pe, în ceea ce privește sprijinul pe care îl putem oferi partenerilor noștri în domeniu. Pentru că asta va duce la o îmbunătățire a calității vieții și a nivelului de trai și asta nu poate funcționa decât atunci când relațiile economice se dezvoltă într-un cadru uh, clar stabilit din punct de vedere social. Deci, dimensiunea socială a acordurilor uh, comerciale trebuie să fie foarte pregnantă, cu prevedere obligatorii și să sperăm că viitorul acord ACP-UE va veni cu astfel de prevederi obligatorii din punct de vedere social. Evident, există și noțiunile de dezvoltare, și de securitate. Și în acest sens, subiectele acestea au fost evocate și am spus întotdeauna că trebuie să facem o distinție clară între, pe de o parte, ceea ce ține de cooperare pentru dezvoltare și, pe de altă parte, ceea ce se poate face pentru a lupta împotriva sărăciei și, evident, ceea ce se poate face pentru a spări securitatea. Am încercat să găsim o formulare cât mai coerentă cu putință. Și tocmai asta propunem, un compromis care în principiu ar trebui să se bucure de asentimentul tuturor uh, grupurilor politice. Odată ce raportul acesta va fi adoptat în comisie și că odată ce acesta va ajunge și în ședința plenară, uh, nu vom mai avea decât să așteptăm poziția Comisiei Europene, care, după părerea mea, va fi destul de asemănătoare cu poziția noastră și atunci, evident, vom putea prezenta această poziție în statele membre și în negocierile cu statele membre, care uh, în ultima instanță sunt cele care se vor pronunța pe cooperarea cu țările ACP, cu cele 79 de țări ACP. Încă o dată vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la elaborarea acestui raport, acestui aviz și aștept cu nerăbdare să vedem care va fi rezultatul votului după vacanța de vară. Thank you. Our first, um, shadow rapporteur is Mr. Ponga. Mulțumesc și din partea raportorilor din umbră, domnul Ponga mai întâi. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc domnului raportor pentru faptul că a subliniat cât de bine am colaborat în elaborarea acestui text. Și vreau să îl felicit de asemenea și pentru munca depusă. În mod clar, Uniunea Europeană trebuie să-și mențină relația cu țările ACP, dar pentru asta ar trebui ca această relație după 2020 să fie una mai eficientă și să răspundă la noile provocări internaționale. Un alt aspect pe care vreau să-l subliniez și care mi se pare important în acest raport, și anume că țările și teritoriile de peste mări care acum beneficiază de instrumente financiare ca și asemănătoare cu cele ale țărilor ACP ar trebui ca după 2020 să se poată bucura de un instrument specific care să le fie strict lor destinat și situația lor e diferită de situația țărilor ACP și deci rolul lor este de a uh, transmite valorile europene în aceste teritorii și țări de peste mări. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Maria Holbach. Mulțumesc, doamna președinte, și vreau să mulțumesc uh, și lui Norbert din suflet uh, pentru munca depusă, pentru că, da, ai reușit să ne cooptezi pe toți, să putem colabora. Am avut o primă dezbatere uh, Uh, și am discutat cu ONG-urile și a fost într-adevăr o inițiativă foarte utilă. Vreau să-ți mulțumesc pentru asta. Raportul precizează în mod detaliat cum anume va trebui să se organizeze cooperarea între Uniunea Europeană și țările ACP în următorii ani. Însă, după părerea mea, domnul raportor și comisia noastră trebuie să adopte poziții clare. Dar Deocamdată încă nu avem o evaluare a acordului Cotonou. Nu știm exact care au fost roadele acestuia. Evident, avem anumite inițiative, anumite acțiuni care pot fi uh, prezentate, dar însă, însă încă nu avem detaliile, așa că noi, uh, verzii, nu vrem să avem o poziție încă de pe acum definitivă care să ne oblige să, nu, să, să o menținem Uh, pe durata dezbaterilor am spus întotdeauna că, indiferent cum anume va arăta această cooperare cu țările ACP pe viitor, eficiența va fi un element indispensabil din punctul nostru de vedere. Și acest format, uh, țări, Africa, Pacific, Caraibe, la care se adaugă și mm, alte teritorii, nu ni se pare a fi metoda cea mai bună. Noi credem că s-ar putea să ajungem la anumite suprapuneri și slăbiciunile acordului de la Cotonou nu vor dispare neapărat cu acest nou format. Și aș vrea să mă mai refer și la un alt exemplu. Spre exemplu, securitatea, siguranța. În Africa știm exact care sunt responsabilitățile Uniunii Africane în materie de securitate. Dar nu știm care va fi valoarea adăugată din partea țărilor ACP, contribuția lor în acest domeniu în materie de competențe, cine, cum va fi responsabil de ce anume. Deci ar trebui să avem o evaluare aprofundată a felului în care acordul de la Cotonou a fost aplicat și să vedem dacă acest lucru confirmă nici ceea ce par să indice deja anumite analize și anume că pe cele trei pilo- pe piloni, dialog politic, comerț și dezvoltare, doar cel de-al treilea, cooperare în domeniul dezvoltării, în practică are efecte concrete și care funcționează în cadrul acordului de la Cotonou țările ACP sunt foarte diferite unele de altele. Au legături istorice, însă sunt foarte diferite. Nu au neapărat aceleași îngrijorări, aceleași uh, interese și instanțele internaționale nu, lor, nu le oferă o poziție unică. Uh, aceste regiuni, de multe ori, utilizează diferite căi pentru a-și exprima glasul în instanțele internaționale. Nu se prezintă întotdeauna sub uh, drapelul țării ACP. Uh, spre exemplu, uh, pot exista diferite forme de dialog, însă dacă e să ne uităm în noiembrie anul trecut, eventual dacă vă amintiți și ați fost prezenți la, la Valet, uh, ați observat că Uniunea Africană era prezentă și era purtătorul de cuvânt al acestor țări ACP, pentru că uh, Uh, diferite probleme abordate uh, țineau seama de relațiile UE-Uniunea Africană. De aceea îmi doresc să ținem seama de acest lucru în raport și cred că pe viitor nu va trebui să uh, uh, tragem concluzii prea pripite până când nu vom avea o analiză aprofundată a acordului de la Cotonou. Discutăm aici despre relații dintre Uniunea Europeană pe de-o parte și țara ACP pe de altă parte. Dar deja în Uniunea Europeană avem anumite dificultăți. Uitați-vă la cazul Regatului Unit. S-a vorbit adineaori despre o decizie funestă, spunea Linda. Regatul Unit ne părăsește. Dar uitați că acum discutăm despre acest acord în timp ce, în fond, uh, situația europeană va avea loc, va, va duce la consecințe importante uh, în materie de politică comercială, spre exemplu. Gândiți-vă la Tanzania. Tanzania a hotărât că nu va semna pe acordul de parteneriat economic. De aceea cred eu că ar fi poate bine să mai așteptăm, să ne mai gândim și să nu ne pripim, să nu ne angajăm prea devreme în ceea ce privește viitorul uh, acord de după Cotonou. Cred că va trebui să așteptăm uh, decizia Regatului Unit uh, cu privire la Brexit. Această întâlnire are loc prea devreme pentru că sunt multe lucruri de luat în calcul. La întâlnirea coordonatorilor în toamnă va trebui să discutăm mai multe lucruri. Ce se va întâmpla, va afecta acordul de parteneriat economic și așa mai departe. Avem acum un nou premier al Marii Britanii până miercuri, uh, de fapt îl vom avea până miercuri seara, se numește Theresa May, cea care a susținut de fapt campania de a rămâne în Uniunea Europeană. Probabil că lucrurile vor începe să fie clarificate mai devreme decât credeam. Doamna Sanchez. Mulțumesc, Linda, și noi vrem să mulțumim uh, colegului Norbert pentru munca depusă și noi suntem de părere că, știi, comisia noastră ar trebui să parieze pe un viitor uh, între Uniunea Europeană și țările ACP care să se bazeze pe parteneriat între parteneri egali și să punem capăt logicii coloniale, care astăzi, de fapt, s-a transformat în relații comerciale asimetrice, un fel de colonialism economic. E nevoie de un parteneriat bazat pe respect reciproc, pe cooperare reciprocă și drepturile omului și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite ar trebui să se afle în centrul acestui viitor acord. Și trebuie să fie și o, o, o operare eficientă fără de care n-am ajunge la niciun rezultat și trebuie să ne asigurăm că bunăstarea oamenilor va fi elementul central al acestui parteneriat, uh, mai important decât uh, interesele comerciale ale câtorva persoane și obiectivele sunt uh, cuprinse în uh, diferite, diferiți piloni, însă trebuie să avem coerență între acestea și nu trebuie să permitem uh, pilonului economic și comercial să depășească în importanță pilonul economic și pilonul de dezvoltare. Tocmai de aceea e nevoie de clauze obligatorii care să ne permită să avem coerență între aceste trei uh, axe. Spre exemplu, am putea să vedem dacă există o încălcare a drepturilor omului, am putea să avem anumite sancțiuni, dar sancțiuni eficiente, așa cum s-au uh, uh, publicat în rapoartele Națiunilor Unite în ceea ce privește uh, drepturile omului. Viitorul parteneriat trebuie să fie cât mai puternic cu putință și în niciun caz nu ne putem permite ca participarea societății civile să fie uh, subminată de participare, prin participarea sectorului privat. E nevoie de durabilitate și de multe ori pentru o anumite populație e vorba doar de supraviețuire. Este indispensabil să ne asigurăm că relațiile comerciale de promovate prin acest parteneriat va fi, vor fi corecte și nu doar pentru beneficii Tocmai de aceea insist asupra faptului că e nevoie de clauze obligatorii în ceea ce privește drepturile omului și obiectivele de dezvoltare durabilă. De asemenea, foarte important este să garantăm niște standarde sociale și de mediu la înălțime și să ținem seama și de problema datoriei publice. Trebuie să garantăm o suveranitate a acestor state ca acestea să poată lua decizii în beneficiul cetățenilor lor. Dacă nu suntem atenți la aceste puncte, atunci vom pierde încă o dată o șansă și vom uh, fi din nou într-o situație de paternalism obișnuit între nord și sud. Niciunul dintre colegi nu a solicitat să intervină, prin urmare voi da cuvântul acum uh, comisiei. Poate cineva și la SE, domnul Mateo Goie. Aveți cuvântul mai întâi și apoi doamna Cristin de Peron pentru SAE. Mulțumesc sunt director la DigiDevco. Mi-ați greșit puțin numele, dar nu e nicio problemă. Voi începe prin uh, a mulțumi Comisiei uh, DEVE și domnului uh, eurodeputat Noezer pentru această inițiativă și pentru proiectul de raport. Comisia salută acest proiect de raport, mai întâi din cauza momentului ales, care noi îi se pare adecvat. Actualmente finalizăm și sperăm să publicăm curând evaluarea noastră cu privire la Cotonou, care ar trebui să uh, fie dată publicității în următoarele zile. Ea va răspunde multor dintre întrebările adresate de eurodeputații uh, eurodeputați din Partidul Verzilor. Noi sperăm să finalizăm cât se poate de repede evaluarea de impact uh, care ia în calcul opțiune pentru viitor și care analizează totul uh, în uh, lumina criteriilor uh, de impact. Domnul comisar Mimița a explicat deja aici în fața dumneavoastră faptul că probabil în noiembrie Comisia va adopta, va adopta propriile idei cu privire la viitor. Deci, din perspectiva uh, sincronizării, munca dumneavoastră este foarte utilă pentru că ea va putea fi integrată în uh, activitatea continuă și în curs a Comisiei. Mi se pare încurajant, încurajator faptul că opiniile pe care le aveți sunt similare cu uh, ale noastre. Există deci o convergență a opiniilor între Comisie și Parlament, ceea ce este întotdeauna un bun punct de plecare. Cât privește conținutul și fondul uh, problemei uh, analizate, firește ACP și Cotonou nu sunt subiecte care să atragă neapărat foarte multă atenție în rândul opiniei publice. Însă ceea ce se află în spatele acestor termeni, și anume relațiile noastre cu statele din uh, Asia, Caraibe și Pacific, uh, merită toată atenția noastră. Și dacă ne gândim puțin la redefinirea acestor relații, clar uh, aceste subiecte sunt esențiale. Împărtășim mare parte din analiza din raport și spunem și noi că în comparație cu anii 90, când am început să negociem sau să pregătim negocierile pentru acordul de la Cotonou, uh, lumea s-a schimbat foarte mult. Contextul global este cu totul diferit față de uh, acele vremuri. Oricum, cel puțin am devenit uh, mai uh, interdependenți și ceea ce se întâmplă în altă parte, mai ales în uh, Africa, ne afectează în Europa în mod direct. Apoi am văzut că există anumite provocări la nivel global în ceea ce privește schimbarea climatică, să zicem, și acesta este doar un exemplu. Sunt chestiuni care nu pot fi abordate doar prin intermediul unor relații bilaterale. Deci ceea ce am început să facem a fost să analizăm relațiile pe care le avem noi cu statele din Africa, Caraibe și Pacific Și pot să spun că și din concluziile Consiliului uh, rese clar că uh, trebuie să ne regândim parteneriatul. Nu mă refer neapărat uh, la acordurile obligatorii din perspectivă juridică pe care le tot avem de ani de zile, nu vom renunța la acest achii, ci dorim să ne îmbunătățim substanțial parteneriatul, mai întâi prin identificarea unor priorități comune, care firește vor fi reprezentate de provocările mondiale, dar care vor uh, reflecta de asemenea și uh, noul cadru al uh, obiectivelor de dezvoltare durabilă, care se vor baza pe consensul european la care lucrați acum. Cu siguranță toate aceste lucruri trebuie să fie reflectate într-o manieră mai modernă în aceste noi acorduri. E vorba despre cei 5 pe la care a făcut trimitere și uh, Um, comisarul. Cu siguranță reanalizăm partenerii cu care putem să mergem uh, dincolo de ceea ce avem în acest uh, moment, cu care putem merge dincolo de guvernanță pentru a include un rol și mai puternic pentru societatea civilă și pentru um, parlamentele naționale până la urmă. Uh, apoi ne interesează cum putem uh, să gândim uh, aspectele politice care ar trebui să fie uh, esențiale în acest demers. Ar trebui să purtăm un dialog politic care să vizeze rezultate. Ar trebui să gândim un cadru juridic obligatoriu nu să ignorăm acest aspect. În al doilea rând, trebuie să ținem cont, într-o mai mare măsură, de aspectele regionale, pentru că e foarte clar că regiunile au devenit uh, mai uh, puternice. Uh, africanii, cu Uniunea lor africană, Caraibe și Pacific, sunt um, regiuni mai puternice acum și acest lucru trebuie ținut minte în cadrul nostru, pentru că altfel vom uita eventual de uh, principiul subsidiarității. Să nu uităm că ni s-a tot uh, cerut să specificăm la ce nivel uh, local, regional, național, continental considerăm noi că ne vom putea atinge obiectivele. Asta este ceea ce aș dori deci să spun în numele Comisiei. Mulțumim, se pare că um, există foarte multe consens, așadar, la nivelul Comisiei. Cristin de Pereiro. Mulțumesc, doamnă președinte, pot să fiu foarte succintă pentru că susțin absolut tot uh, ceea ce a spus colegul meu. Lucrăm îndeaproape Comisia și SAE în legătură cu acest aspect. Voi începe prin a mulțumi întâi Comisiei DEVE și domnului Noizer, de asemenea și uh, raportorilor uh, din uh, umbră pentru uh, acest uh, raport, acest dosar care ne parvine la timp. Aș vrea să spun câteva cuvinte mai întâi despre importanța dialogului politic care ocupă un loc uh, Uh, predominant uh, în uh, preocupările noastre. Este important pentru noi să păstrăm aceste aspecte. Articolul 8 și articolul 96 susțin acest dialog. Am putut vedea că s-au făcut foarte multe progrese în dialogul politic în ultimii ani. Aș dori doar să vă informez uh, de faptul că mai avem câțiva ani uh, până când uh, va trebui să avem relații pe mai departe cu statele ACP. Însă asta n-ar trebui să ne împiedice să îmbunătățim ceea ce reușim să facem prin dialogul nostru politic de acum. SAE a făcut o muncă extraordinară mai întâi în ceea ce privește evaluarea impresiilor delegațiilor noastre și ale statelor membre din aceste state. Ele ne-au uh, furnizat informații importante despre ceea ce funcționează și nu funcționează. Apoi am avut legături și cu grupul de lucru din Consiliu, am uh, organizat consultări publice care au uh, susținut implicarea mai ales a societății civile în dialogul politic, dar și în alte domenii. Apoi am pregătit niște propuneri pe care le vom înainta de îndată ce ne vom fi pus de acord asupra lor în consultările noastre interne. Vom discuta cu statele membre din această toamnă despre modul în care putem îmbunătăți uh, sau putem transforma dialogul politic într-unul mai eficient începând uh, cu acest moment. Vom, vom mai da detalii în legătură cu acest uh, aspect mai târziu. Apoi, chestiunea relațiilor cu regiunilor este absolut fundamentală așa cum se întâmplă și cu evoluția din perspectiva provocărilor mondiale cu care ne confruntăm uh, astăzi și mai ales a celor cu care ne vom confrunta pe viitor. Din această perspectivă, e important să păstrăm un dialog strâns cu partenerii noștri, că vorbim cu ACP sau cu componentele sale regionale sau cu statele individuale pentru că, firește, nu ne de ajutor să ne rafinăm detalii Uh, din uh, propunerile noastre pentru a ne implica într-un dialog uh, când partenerii noștri nu sunt dispuși la asta. Comisarul Mimița a reiterat de nenumărate ori aceste aspecte legate de procesul de dialog care precede orice negociere. Atunci când ACPU și-a organizat propriul summit recent, unul dintre elementele care a apărut ferm menționat în dezbateri și în documente a fost cel al uh, numărul mare de state care eh, cereau proporționalitate, complementaritate și subsidiaritate eh, în eh, relațiile viitoare. Deci, clar se gândesc și ei foarte mult la complementaritate și la relațiile dintre regiuni și la ceea ce are o valoare adăugată prin cooperarea întregului grup ca atare. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumim. Norbert Noize. Mulțumesc pentru aceste comentarii. Cred că dacă e să ne aliniem comisiei, atunci Parlamentul și Comisia vor putea să ajungă la un acord. Dacă asta se va întâmpla, va fi foarte bine. Contextul global s-a schimbat, se schimbă în continuare. Iar contextul european s-a schimbat și recent uh, din cauza amenințării Brexitului. Cred că raportul este suficient de deschis încât să ne putem permite să includem și alte schimbări și alte evoluții. Ar fi fost bine dacă am fi avut uh, evaluarea din partea Comisiei, însă cred că, având în vedere situația actuală, trebuie să putem uh, să ajungem la o poziție fără această evaluare. E nevoie să avem o poziție comună, Comisia și Parlamentul. Și asta pentru că poziția anumitor state membre este foarte, foarte critică. Ori dacă aveam, avem o poziție comună, noi, Parlamentul și Comisia, asta înseamnă că atunci când vine vorba de relațiile cu statele ACP, putem face câte ceva. Relațiile de parteneriat, E ceva ce ne dorim cu toții. Dorim să le folosim pentru a lupta cu uh, sărăcia și subdezvoltarea. De asemenea, vrem să consolidăm dialogul politic. Am uh, auzit că deja dorim să uh, lansăm dialogul politic și că ne dorim să facem asta înainte de uh, finalizarea acordului. Cred că acest lucru este foarte bun. Deocamdată putem fi satisfăcuți de munca noastră și pentru a conchide vreau să fac un comentariu de natură generală. E ceva ce am auzit în cadrul dezbaterii și anume dacă China, Statele Unite sau Rusia ar fi să aibă un astfel de acord precum cel de la Cotonou, l-ar folosi pentru a face progrese. Mulțumesc! Mulțumim. Deja există anumite proiecte de compromis, înțeleg, pentru amendamente, deci uh, mulțumim foarte mult uh, dumneavoastră și secretariatului pentru această muncă. Votul va avea loc pe data de 31 august. Vă mulțumesc foarte mult! Mai avem doar două puncte pe ordinea de zi, putem trece repede deci la punctul uh, următor, punctul 10, gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe. Este vorba despre un proiect de aviz al Comisiei pentru Pescuit, uh, o propunere pentru un regulament în legătură cu gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit uh, externe. Maria Hoibuch este raportoarea noastră. Maria, îți dau cuvântul. Da, mulțumesc, uh, Linda. De ce se revizuiește acest uh, regulament? Politica comună din domeniul pescuitului în Uniunea Europeană a fost reformată în 2013. Ea avea anumite dispoziții legate de aspectele externe uh, ale uh, politicii uh, de pescuit. Abordarea trebuia să fie una echitabilă, bazată pe uh, ecosisteme. Condițiile din regulamentul din 2008 au fost revizuite pentru că activitățile de pescuit ale Uniunii Europene în afara apelor, apelor uh, teritoriale europene uh, trebuiau uh, să se desfășoare în conformitate cu aceleași principii și condiții, precum cele din apele Uniunii Europene. Toate acestea, deci, independent de locul unde se desfășoară aceste activități și în conformitate cu regulamentele actuale există anumite dispoziții legate de autorizația uh, de uh, pescuit. De asemenea, condiții legate uh, de navele din statele terțe care pescuiesc în apele teritoriale ale Uniunii Europene. Au existat, deci, evoluții la nivel internațional, au existat schimbări la acest uh, nivel, de aceea a trebuit să ne revizuim noi uh, condițiile. În planul FAO trebuie uh, făcute eforturi pentru a combate pescuitul de tip IUU. În conformitate cu FAO, și dispozițiile FAO există anumite condiții pentru uh, uh, statele de pavilion. Regulamentul din 2008 uh, permite doar anumitor nave de pescuit uh, europene uh, să pescuiască în afara apelor teritoriale Uniunii Europene. Activitatea navelor uh, europene care acționau în conformitate cu condițiile uh, din aranjamentele anterioare cu uh, alte state au presupus că aceste uh, dispoziții existau câtă vreme nu au existat uh, um, relații uh, specifice cu aceste state ale Uniunii Europene. Este vorba de Tanzania sau Kenya și așa mai departe. Navele europene care sunt gestionate de companii din afara Uniunii Europene nu intrau sub sfera acestor dispoziții. Noile dispoziții se aplică acum oricăror activități de pescuit. Gleiche Bedingungen und Regeln. Și asta includ următoarele. Toate aceleași condiții se aplică tuturor uh, bazelor Uniunii Europene. Anumite criterii trebuie să fie aplicate acestor nave pentru ca acestea să fie uh, să respecte toate regulamentele. În primul rând, nu ar trebui să fi primit uh, sancțiuni recent. Navele care au fost sancționate din cauza faptului că au comis încălcări nu vor primi niciun fel de autorizație. Activitățile de pescuit uh, propuse trebuie să fie durabile și informațiile propuse, um, oferite de uh, armator trebuie să fie verificate cu mare atenție. Navele care au autorizații private directe trebuie să fie supuse unor evaluări independente pentru a ne asigura că activitățile lor uh, planificate sunt într-adevăr durabile. Există limitări în ceea ce privește uh, vasele pavilion UE, dacă acestea uh, vor fi închiriate de operatori din țări terțe. Se vor înființa baze de date publice care să includă numele tuturor uh, navelor care primesc autorizație, scopul fiind de a avea transparență. Este extrem de important ca toate vasele de pescuit UE care operează în afara apelor teritoriale UE să fie supuse acelorași condiții atunci când vine vorba despre durabilitate. Aici ne referim la flotele externe și Uniunea Europeană trebuie să aibă un sistem de monitorizare mai bun pentru activitățile acestora, cu o bază de date transparentă va fi posibil să se monitorizeze în mod public aceste activități, lucru care este important atunci când uh, trebuie să ne ocupăm de pescuitul ilegal, uh, nereglementat și neraportat. Deci comisia, uh, propunerea comisiei este una care ar trebui să fie salutată și susținută. Mai există câteva aspecte care trebuie să fie clarificate, totuși. Cred că este o inițiativă foarte bună și de care avem nevoie. Avem câteva amendamente pe care le-am sugera. Acestea sunt, sunt necesare pentru a clarifica anumite lucruri din text. Mai întâi, ținta de durabilitate. Există o propunere care este făcută în scopul obținerii unei coerențe de politici, dar nu avem o trimitere clară la țintele de dezvoltare durabilă. Deci, am uh, adus amendamente în consecință. Apoi, mai există un punct legat de um, captura în surplus. În politicile de pescuit, acest termen a fost deja introdus. Asta înseamnă că peștii ar trebui să fie prinși, deci capturile ar trebui să fie durabile. dacă statele riverane nu pot să prindă peștii respectiv pentru că nu au capacitatea uh, respectivă, atunci uh, ele pot fi pescuite de navele Uniunii Europene. Deci nu ar trebui să exploatăm resurse astfel încât să uh, eliminăm cumva puterea comunităților locale. Și apoi am mai făcut o propunere de amendament care se referă la pavilion. Anumite nave de pescuit pescuiesc într-o anumită parte a anului, în conformitate cu uh, un acord al Uniunii Europene și apoi schimbă pavilionul pentru a putea continua să pescuiască și apoi se întorc la pavilionul UE, ceea ce reprezintă concurență neloială și înseamnă că presiunile de pescuit sunt crescute. Trebuie făcut mai mult pentru a rezolva și a contracara această practică. Dacă o navă își schimbă pavilionul într-o perioadă de 24 de luni, trebuie să se ia măsuri. Dar noi credem că această perioadă de restricție este mult prea scurtă și sunt sigură că putem obține mai multe detalii și de la reprezentanții pe care îi avem aici. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Ponga, mai întâi din partea raportorilor din umbră. Mulțumesc, doamna președinte. Voiam să fac două observații, una de procedură și una în ceea ce privește fondul dosarului. În primul rând, procedura. Îmi pare rău că proiectul de aviz nu se limitează doar la dimensiunea de dezvoltare, pentru că abordează probleme tehnice care țin mai degrabă de Comisia PEș și nu de Comisia noastră. Este important să respectăm și regulamentul nostru de ordine internă și să ne limităm în avizele noastre la domeniile noastre de competență. Asta e prima observație. Acum, pe fond, acest proiect de regulament ar trebui să permită să controlăm mai bine activitatea flotelor noastre care pescuiesc în afara apelor teritoriale. Și asta să ducă la un uh, sistem de pescuit uh, durabil uh, în, într-un cadru internațional. Deci pentru mine este o, bun, o propunere bună. Ar fi poate relevant să reamintim principiul coerenței politicilor cu obiectivele de dezvoltare precum și cadrul mai general adoptat anul trecut pentru dezvoltare, și anume obiectivele dezvoltării durabile. Din punctul meu de vedere, voi depune două amendamente în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Frunzulică. Uh, hot subject. Mulțumesc foarte mult! Discutam un subiect fierbinte pentru votul de mâine. Ah, doamnelor și domnilor, doamnă președinte, am uh, revizuit uh, regulamentul 1006 din 2008 al Consiliului în ceea ce privește gestiunea durabilă a flotelor de pescuit, pentru că eu cred că trebuie să uh, obținem o exploatare a resurselor acvatice care să fie durabilă. Revizuirea actuală a regulamentului de pescuit este necesară pentru a rezolva obiectivele noilor politici de pescuit și va clarifica și simplifica prevederile actuale. În momentul în care FAR nu permite identificarea și numărarea tuturor uh, navelor cu pavilion UE care pescuiesc în ape externe, trebuie să schimbăm situația pentru a îmbunătăți monitorizarea flotelor de pescuit externe. Faptul că Prevederile actualului FAR nu permit o monitorizare transparentă și eficientă și nici un control uh, al uh, acestor flote se datorează unor prevederi care sunt uh, cât se poate de inexacte și care distribuie competența între diversele uh, nivele de uh, autoritate implicată. Și dacă nu rezolvăm aceste probleme, uh, am putea periclita reputația Uniunii Europene la nivel, uh, la nivel internațional și trebuie să evităm acest lucru cu tot, orice preț. Trebuie să ne asigurăm că acest uh, regulament are un impact pozitiv asupra țărilor terțe care acordă licențe navelor cu pavilion european, astfel încât să contribuim la stabilirea unui jalon uh, în acest uh, domeniu și la o mai bună gestionare a uh, resurselor. Unele țări terțe ar putea folosi chiar acest regulament pentru a-și schimba propriile sisteme. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you very much. I have a question, maybe I don't know it's for the Mulțumesc, am și o întrebare, dar nu știu dacă e pentru doamna raportor sau pentru comisie, pentru că nu sunt expert în uh, regulamentul privind pescuitul extern, dar mă întreb uh, cum se reglementează ocuparea celor care lucrează în acest domeniu. Auzim de câțiva ani că țările că angajații nu sunt acoperiți de niciun fel de regulament european, ci sunt supuși abuzurilor. Nu știu dacă asta intră în acest regulament sau în altul. Știu că până la urmă la acest subiect s-a gândit și Comisia Emplă, dar cu siguranță Uh, m-a uluit să aflu că oamenii care lucrează pe feriboturi, spre exemplu, nu sunt acoperiți de regulamentele uh, muncii din Uniunea Europeană și știu că am discutat uh, la un moment dat că această portiță ar trebui închisă și aș vrea să știu dacă acestea sunt acoperite în regulament și dacă s-a dat atenție acestui subiect. Știu că este o sursă importantă de finanțare pentru anumite țări, uh, dar ar trebui să existe și niște standarde minime. Am pe doamna Amado din partea de gemare. Cine dorește să intervină primul? Mulțumesc foarte mult. Sunt Ana Oliver din partea de Gemare. Vă mulțumesc foarte mult pentru avizul raportoarei. Comisia crede că va fi o contribuție uriașă la întregul proces al adoptării acestei propuneri pentru gestionarea durabilă a flotelor externe. Dacă sunteți de acord, aș dori pe scurt să vă spun care este starea actuală și care este poziția noastră în acest moment și apoi să răspund la întrebările care au fost adresate. Știți că a existat pe 15 februarie un consiliu și în acest consiliu ministrii au salutat în general propunerea, dar au exprimat și niște îngrijorări legate de povara administrativă suplimentară pe care o aduce această propunere și, și complexitatea uh, Uh, în ceea ce privește procedurile de autorizare. Din februarie și până acum am lucrat la uh, șase grupuri de lucru diferite la nivel uh, tehnic în Consiliu pentru a îmbunătăți textul, pentru a-l simplifica, pentru a clarifica prevederile, pentru a extinde sfera de aplicare, pentru ca acestea să fie mai consecvente și să respecte regulamentul fundamental de pescuit, pentru că această propunere este despre pescuit durabil, dar și despre controlarea activității navelor noastre de pescuit atunci când uh, pescuiesc în afara apelor teritoriale. Să ne asigurăm că activitatea acestora acolo este tot uh, la fel de durabilă. Am lucrat cu președinția și cu statele membre pentru a îmbunătăți lucrurile din punct de vedere tehnic. Am venit cu foarte multe date, existau două anexe care solicitau tot felul de date despre vase, armatori, uh, capturi și așa mai departe și acum trebuie să facem o legătură clară cu registrul uh, flotei, pentru că noi gestionăm asta și avem deja niște date la dispoziție deci am extras din aceste baze de date niște date necesare în conformitate cu propunerea. Deci nivelul de activitate de muncă la nivel național a fost simplificat uh, dramatic. Am avut o reuniune Coreper pe 15 iunie și acolo delegațiile și președinția au salutat toate progresele înregistrate. Președinția a trimis o scrisoare către Consiliu solicitând o abordare generală bazată pe textul de compromis al președinției și această abordare a fost convenită la Consiliul de pe 28 iunie, deci este ceva recent. Pe 28 iunie, statele membre au salutat îmbunătățirile și acum procedurile sunt simplificate și armonizate. Datele solicitate au fost reduse, obligațiile de raportare care se suprapuneau cu alte obligații internaționale ale organizațiilor internaționale de pescuit sau prin acordurile cu țări terțe au fost clarificate și aceste obligații sunt pe lângă obligațiile existente, deci nu mai există contradicții. Există consecvență în legislația, în legislația privind pescuitul și am îmbunătățit, am inclus și noi prevederi care să reglementeze ceea ce apărea deja în propunere, dar nu era foarte clar și avem noi uh, prevederi pentru acordurile nordice, care sunt acorduri pentru stocuri comune uh, în care am intrat, uh, pe care le-am semnat cu țările din, Atlanticul, din nordul Atlanticului, practic. Deci cam asta este situația. Avem o abordare generală convenită de Consiliu și discuțiile în, cu Parlamentul European au demarat deja cu acest schimb de vederi și am vorbit și cu Comisia PEș, iar după vacanța de vară vom avea o prezentare a proiectului de raport. Și acum aș vrea să răspund la câteva din întrebările dumneavoastră și eventual apoi să fac câteva comentarii. În ceea ce privește întrebarea doamnei Heberg, care a întrebat despre acel termen de 24 de luni în ceea ce privește schimbarea pavilionului. Propunerea noastră, de fapt, e aliniată pe regulamentul de bază, prevederile de acolo, care a fost, regulament care a fost adoptat acum câteva luni. Și acolo există articolul 31, liniuță nouă care se referă exact la acest subiect specific, și anume schimbarea de pavilion. Și termenul limită de 24 de luni este deja prevăzut acolo. Deci, ceea ce am făcut noi este să ne aliniem pe regulile deja existente, în așa fel încât să avem coerență. În momentul în care s-a ajuns la încheierea acestui regulament, s-a considerat atunci că acest termen era suficient pentru a 24 ă, de luni pentru a verifica dacă într-adevăr ă, există țări care ar avea niște prevederi mai puțin stricte în domeniu. Și aș dori să amintesc faptul că propunerea aceasta prevede diferite criterii pentru fiecare navă care pescuiește în aceste regiuni și pentru a ieși din apele Uniunii Europene e nevoie de autorizație și doar statele membre sunt cele care pot acorda această autorizație. Deci criteriul uh, este respectat și e clar că această solicitare de autorizație este foarte greu uh, de uh, obținut pentru că trebuie să demonstrezi că nu ai avut infracțiuni în ultimii ani. Uh, există o serie întreagă de cerințe ce trebuie îndeplinite. Deci reprezintă o garanție destul de bună din punctul nostru de vedere. Și în ceea ce privește Convenția Națiunilor Unite, și anume drepturile celor care lucrează pe aceste nave, e clar că navele trebuie să respecte dreptul internațional și trebuie să respecte. Și în mod clar, statele membre sunt cele care trebuie să se asigure că, de fapt, condițiile de lucru la bordul acestor nave se află la nivelul uh, prevăzut pentru flotele europene în general. Doamna președinte, nu știu dacă mai dorește cineva să intervină din partea comisiei, pentru că am avut deja niște explicații destul de detaliate. Cineva din partea DEFCO, domnul Knot? Da, domnul Knot. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Sunt din partea Direcției Generale DEFCO. N-aș vrea să vorbesc prea mult pentru că noi suntem doar Direcția Generală Asociată și Direcția Principală e, de fapt, Direcția Generală Mare și explicațiile lor au fost destul de bune. Ceea ce vreau să subliniez e faptul că e nevoie de compatibilitate și coerență între uh, ceea ce vom hotărâ pe viitor și ceea ce există deja în regulamentele europene. Noi uh, ne dorim această coerență care să se aplice și politicilor pentru dezvoltare. Da. Mulțumesc, spune doamna președinte. E clar că trebuie să ne asigurăm că există coerență cu regimul precedent. Mai dorea cineva să intervină? Maria, mai vrei să mai spui ceva? Foarte pe scurt, doamna președinte. Ca urmare a intervenției domnului Ponga, și anume coerența politicilor, e clar că politica de pescuit are o legătură foarte strânsă cu politica pentru dezvoltare și cred că putem vedea lucrurile într-un context mai larg. Cu siguranță există aspecte tehnice pe care le putem sublinia. Mulțumesc, spune doamna președinte. Termenul limită pentru a depune amendamente este fixat pentru miercuri, 13 iulie, la prânz. Și acum vă propun să trecem la următorul punct, și anume 11, acordurile de parteneriat durabile între Uniunea Europeană și insulele Cook. Și raportor este domnul Ponga. La președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt doresc să vă prezint proiectul acesta de acord și protocolul în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană și insulele Cook în Pacific. E vorba de un acord care permite accesul la pescuitul tonului în uh, apele insulelor Cook și asta pentru o perioadă de patru ani uh, ce poate fi prelungită. E vorba de 735.000 de euro pentru primile, primii doi ani și încă 700.000 pentru următorii doi ani, cu o rată anuală de 350.000 pe an pentru a susține dezvoltarea sectorului pescuitului în insulele Cook. Suma aceasta este superioară comparativ cu uh, suma prevăzută pentru cel de-al 11-a Fed. Contribuția anuală a Uniunii Europene vine și se adaugă, evident, cu taxele uh, ce vor fi plătite și de către armatorii europene. Acordul acesta este unul bun și respectă toate criteriile cerute de noua politică comună de pescuit, mai ales în materie de uh, pre, pre, de păstrare, de menținere a resurselor, de pescuit responsabil, durabil, de respectarea dreptului statului de drept, de transparență și de respectarea drepturilor omului. Acordul acesta este important pentru că va permite Uniunii Europene să promoveze principii de pescuit durabil în regiunea Pacificului. Și vă propun, deci, dragi colegi, să aprobăm încheierea acestui acord. Vă mulțumesc pentru atenție. Da, mulțumim foarte mult. E un raport foarte clar, un mesaj foarte clar. Domnul Frunzulică. <coughs> Mersi beaucoup, madame președintă. Euh, mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Dragi colegi, în cadrul acestui acord dați-mi voie să vă propun să îl susținem pe domnul raportor și poziția sa. Evident, votăm pentru acest acord Acordul va avea consecințe pozitive în ceea ce privește conservarea resurselor uh, pentru a avea un pescuit, pescuit durabil, responsabil, pentru a combate pescuitul ilegal și nedeclarat și pentru a ne asigura că se aplică statul de drept și principiile democratice. Avizul acesta nu pune niciun fel de probleme și contribuția financiară va fi suficientă pentru a promova practici de pescuit durabile și pentru a menține această activitate de pescuit pe termen lung pentru uh, insulele Cook. Mulțumesc foarte mult! Mai dorește cineva să intervină? Se pare că nu. ah, Maria, vrei tu să intervii? Thanks very much to... Vreau doar să-i mulțumesc foarte mult uh, lui Maurice Ponga și să-i spun că suntem de acord cu acest raport. Avem pe cineva din partea de Gemare și pe cineva din partea de Devco, vă rog. Cine dorește? Domnul uh, din partea Direcției Generale Mare, da? Noastră conduceți aici. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și vreau să mulțumesc și domnului Ponga pentru acest proiect de aviz, pe care nu putem decât să-l susținem pe deplin. Vreau doar să subliniez cât de important este acest nou acord de pescuit durabil pentru Uniunea Europeană, pentru că ne permite să avem acces pentru navele europene cu o sporire a productivității și permite Uniunii Europene să mențină oportunitățile de pescuit în această regiune, pentru că, după cum bine știți, acordul Uh, a ex- precedent a expirat anul trecut și navele noastre nu uh, tre- trebuie să poată să rămână prezente în această regiune și evident întărește și poziția Uniunii Europene în uh, zonele de pescuit din centrul și vestul Pacificului. Așa că vreau să subliniez importanța acestui acord. Evident, suntem absolut de acord cu domnul raportor și vreau să mulțumesc pentru munca depusă. Mulțumesc, spune doamna președinte, și acum Direcția Generală DEVCO. Da, mulțumesc, doamna președinte, foarte pe scurt. Uh, domnul Ponga a subliniat care sunt sumele implicate, mai importante decât cele prevăzute în cel de-al 11-lea 11 FED. Ideea este să avem coerență, să avem prezență și să avem cooperare cu, țări, cu insulele Cook. Mulțumesc, domnul Ponga. Mai doriți să mai adăugați ceva? Nu, totul este foarte clar. Bun, vă mulțumesc tuturor. Termenul limită pentru a depune amendamente este fixat pe 14 iulie la prânz și vom vota pe 31 august. Și astfel încheiem ședința noastră de astăzi. Ne întâlnim mâine dimineață la ora 9 pentru că vom vota. Veniți cu cartele de vot. Mulțumesc!